Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf die Bună dimineața, stimați colegi. Reluăm sesiunea, reuniunea noastră. Avem astăzi două rapoarte pe care trebuie să le votăm. În primul rând, vom discuta raportul Iliana Ivanova raportul pentru 2010. Doamna raportor nu este prezentă, deci nu poate să ia poziție. Drept urmare, vom trece direct la vot. Dacă toată lumea este de acord, putem trece la vot. Văd că nu există uh, obiecții. Așadar, trecem la considerentul B, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? O vot, un vot împotrivă? Uh, fără abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentul L, amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 1, 1, amendamentul de compromis 1, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 este, devine caduc. Uh, amendamentul de compromis 2, uh, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9, cine este pentru? avem și un amendament oral din partea lui Tamaș Deutsch. Vă rog. Da, domnule președinte, avem un amendament oral și, uh, și anume but also to encourage countries with good financial discipline and convergence regions. Acesta este amendamentul oral. Are cineva uh, obiecții față de amendamentul oral? Se pare că nu, deci putem vota amendamentul 9 cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Îmi cer scuze, am uitat să votăm amendamentul 11 Revenim la acesta. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm acum Trecem acum la amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că ar trebui să verificăm electronic. La numărul 15, vă rog, s-a deschis votul. Domnul Mulder, nu aveți cartela de vot? S-a deschis votul. Să verificăm așadar. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este adoptat, e clar. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu a fost atât de clar. Putem repeta cine este pentru 16. Cine este împotrivă, este clar, se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Cine uh, devine caduc? Amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Amendamentul de compromis pentru. 6 uh, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu a fost clar. Să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 31. Vă rog. It's working. 31, please. Electronic vote.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 only Mr. can vote. Okay. Have you talked to them? Okay. I was just uh, reminded that only Mr. Tocmai mi s-a amintit că numai domnul Ehrenhauser sau domnul Batung au voie să voteze. Unul dintre ei doi, de fapt. Deci domnul Ehrenhauser poate vota pentru că dumnealui este uh, membru uh, de plin. Continuăm. Amendamentul 33. 32. Uh, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 33. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 10. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41. Amendamentul 41. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri nu este clar. Să verificăm la 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. La limită. Și avem două voturi fără cartelă. Deci se adoptă. 46. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 47. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să verificăm totuși la 47, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. Domnule Mulder, minus. Domnul Itele. Plus. Se respinge. 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu este foarte clar. 49. Să votăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Era totuși clar, este adoptat. 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 este retras. 52. Ei, avem și un amendament oral. Domnul Gerbrandi. Da, este un amendament tehnic de a înlocui cuvântul subvenții cu finanțare. Există obiecții? Se pare că nu, deci putem vota. <clears throat> Amendamentul 52, așa cum a fost el amendat. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 devine caduc. 58, cine este pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 68, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem acum la avize. DV1. Putem vota în bloc 1, 2 și 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. DV4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. DV5. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă, DV6, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, DV7, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, DV8, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9 până la 12 putem vota în bloc cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Opiniile, avizul Econ, Econ 1, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Econ 2, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Econ 3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Econ 4, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă Econ 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă Econ 6 cine este pentru devine caduc, mă scuzați Econ 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă de la 7 până la 11 putem vota în bloc la 8 până la 11, votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 și 13 au devenit caduce. Putem vota de la 14 la 26 în bloc. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Avizel, avizul Envy. Envy 3. 3 până la 7 putem vota în bloc cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envy 8 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este foarte clar să verificăm electronic NV8 s-a deschis votul. S-a închis votul. Ian? A, ai, a votat deja. 12 la 10 este adoptat. Envi 9. 9 până la 12 putem vota în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum votăm proiectul de raport în totalitatea sa, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Raportul se adoptă. Felicitări doamnei raportor. Trecem acum la următorul raport, ce anume raportul Rivelini. Domnule Rivelini, în calitate de raportor, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor și aș dori să le atrag atenția asupra faptului că acest uh, proiect de raport este foarte important în moment de criză. Doresc să fac apel la toți deputații criza, din păcate, nu, este, nu se rezumă la o singură țară în Europa, ci la întreaga Europa. Iar criza este pe cale de a se adânci. Drept urmare, cred că aceste măsuri sunt echitabile, sunt corecte și ar trebui să fie uh, distribuite la pe, partajate de către toate țările. Nu se poate, ar fi injust să uh, sufere doar o singură țară. Amendamentele 6 până la 9 cred că sunt la fel și putem să le votăm în bloc. Mulțumesc tuturor! Mulțumim, domnule Rivelini. Domnul Rivelini vot, uh, propune să votăm în bloc 6 până la 9. Are cineva obiecții? Dorește cineva să le votăm uh, pe rând? Putem vota în bloc. Votăm așadar. Cine este pentru 6 până la 9? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Dar să verificăm electronic. Încă o dată. 6 până la 9 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins în mod clar. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu este foarte clar. Am să vă rog să participați. Uh, amendamentul 3 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Vreți să verificăm? 13? Bun. S-a deschis votul la 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Îmi cer scuze, va trebui să corectez. Mulțumesc. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu, nu se adoptă. Repetăm la amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Nu este clar. Să votăm totuși electronic. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Era la limită și se respinge. 13 la 12 chiar. Iată, uneori este dificil să vedem uh, de la prezidiu. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. este neclar. Verificăm electronic. S-a deschis votul. La amendamentul 8 s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Vă rog să verificăm electronic amendamentul 10. S-a închis votul. Se adoptă. Vot uh, cu privire la proiectul de aviz în totalitatea sa, vot electronic, s-a deschis votul. Raportorul dorește să spună ceva. Domnule Rivelini, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte cred că propunerea raportorului care a fost pentru o mai mare extindere, pentru o mai mare justiție, echitate în Europa, e bine, cred că această propunere nu a fost adoptată. Mulțumesc colegilor, respect uh, răspunsul, uh, respect spirit, uh, votul, dar eu voi vota împotriva raportului meu pentru că nu s-a obținut să partea, să fie o situație echitabilă în Europa. Deci voi vota împotrivă. Mulțumesc tuturor și accept uh, decizia democratică. Vă mulțumim, domnule Rivelini. Putem vota raportul în totalitatea sa. S-a deschis votul. S-a închis votul. N-a funcționat. Putem repeta. Repetăm votul electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Paisprezece la zece. Paisprezece la unsprezece. Bun. Am votat. Mulțumim. Congratulations. Not the rapporteur, but the committee. Felicitări, nu raportorule, atunci întregii comisii. Bun, continuăm. Am ales engleza pentru vot, dar vom, voi continua în germană, spune președintele. Nach einem kurzen Moment des Atemholens geht's jetzt. Continuăm după ce ne-am tras suflul. Continuăm așadar cu punctul 11 de pe ordinea de zi. descărcarea de gestiune 2010, bugetul general al Uniunii Europene. Raportor este colegul Boguslav Liberatski, căruia îi dau cuvântul. Vă rog. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Am przyjemność. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să am ocazia de a vă prezenta prima variantă a raportului. raportului care are de temă descărcarea de gestiune a bugetului pentru bugetul general al UE. Am văzut uh, raportul Curții Europene de Conturi deja. Am auzit deja opiniile diferite, diferiților uh, actori importanți. Am primit răspunsul uh, necesar din partea directorului general și de asemenea am purtat o mulțime de dezbateri pe această temă. De asemenea, ne-am întâlnit cu doamna Roth Berend și cu unul dintre vicepreședinții Parlamentului. Am avut deja întâlniri cu raportorii din umbră, vreau să le mulțumesc pe această cale pentru uh, întâlnirile fructuoase pe care le-am avut uh, deja. Ultima dintre aceste întâlniri a fost uh, cea de ieri și dați-mi voie să vă mulțumesc tuturor pentru participare. Foarte importante au fost două aspecte, două aspecte pe care vreau să le, să le explic acum. Doamna Nora, care din păcate nu este prezentă astăzi, motiv de, de boală, a spus următoarele lucruri. Domnia sa punea în discuție problema securității și a cazurilor de furt din diferitele birouri. Vorbea de asemenea despre securitatea parcărilor și de asemenea despre problema jurnaliștilor care au dreptul de a intra în Parlament din anumite motive. Vreau să le mulțumesc domnului Bernard, de asemenea și tuturor colaboratorilor săi, ca, uh, domn care de asemenea a pus în discuție teme foarte importante, precum digitalizarea Parlamentului European, problemele legate de serviciile de interpretariat și a mai existat o temă pusă în discuție și uh, anume aceea a raportorilor din umbră și a modului în care aceștia sunt tratați în plen. În ceea ce privește bugetul uh, general, dați-mi voie să vă spun că execuția bugetului a, s-a îmbunătățit în comparație cu anul trecut. Suntem din ce în ce mai uh, eficienți, trebuie să recunoaștem asta. Anul trecut a fost uh, anul 2010 a fost uh, un, primul an uh, plin după alegerile europarlamentare, an care n-a fost caracterizat prin vreun eveniment electoral sau altul, însă cu toate acestea există în continuare o, o serie de probleme pe care le-am prezentat în raportul meu, raport care de altfel vă stă la dispoziție uh, Uh, nu are sens să prezint uh, mai multe. Uh, vă voi da ocazia mai degrabă dumneavoastră să faceți comentarii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Liber, că Liberațchi. Urmează acum vorbitorii în numele grupurilor. Mai întâi de toate, doamna uh, Gresle. Vă mulțumesc. Vorbesc în numele doamnei Ivanova, care mi-a lăsat câteva notițe aici. Vrem să-i mulțumim domnule, domnului Liberațchi, bineînțeles. Și, domnule Liberațchi, conflictul uh, de interese cu care vă confruntați, confruntați în momentul de față, sunteți, nu uh, chestor, nu va fi folosit de noi împotriva uh, dumneavoastră. Vă asigur de lucrul acesta. Comisia uh, noastră e clar interesată de realizarea unei evaluări cât se poate de complexe. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut foarte mult raportul dumneavoastră, chiar dacă descărcarea de gestiune a Parlamentului nu a fost neapărat uh, cea mai uh, interesantă din punctul meu de vedere temă în ultimii 8, 8 ani. Vrem să mulțumim tuturor celor care au fost implicați în crearea acestui raport, care au furnizat informațiile necesare. Problema securității este într-adevăr una importantă. Securitatea în birouri. Există cazuri de hoție, de furt, Uh, există o serie de colegi care au fost prădați pe parcursul uh, vacanței de Crăciun și tocmai de aceea, pornind de la acest context, am uh, dorit să aflăm cum se va proceda în, în viitor, care va fi metoda administrativă folosită. În ceea ce privește locurile de parcare, în continuare există prea puține camere de supraveghere în parcările noastre și, de asemenea, uh, un nivel de securitate al parcărilor foarte scăzut. În plus, mai uh, există și problema mașinilor parcate prost în parcările Parlamentului European, care nu fac nimic altceva decât să scadă și mai mult numărul de locuri de, de parcare. pune mai apoi problema achizițiilor publice. O să citesc acum în engleză, pentru că doamna Ivanova mi-a transmis documentul în engleză. Uh, doamna Ivanova vorbește despre îmbunătățirea necesară a, controlului, a controlelor, a metodelor de supraveghere și, uh, a, a, uh, și despre faptul că aceste metode de supraveghere ar trebui, într-adevăr, să genereze cele mai bune costuri. Uh, unul dintre aspectele cu care ne tot confruntăm este uh, cea a Agenției de Voiaj a Parlamentului European. Domnul Liberațchi menționează acest aspect în uh, raportul său. Doamna Ivana, Ivanova a constatat că un bilet de avion cumpărat prin Agenția de Voiaj a Parlamentului costă 1400 de euro, pe când dacă respectivul bilet ar fi fost cumpărat uh, Uh, pe internet, el ar fi costat vreo 200 de euro. M-am interesat și eu și am înțeles și mi-am dat seama că mm, chiar dacă biletele au fost cumpărate la aceeași cursă în același timp, diferențele de preț sunt enorme. Și am, am uh, aflat lucrul acesta cercetând pur și simplu cheltuielile uh, Uh, făcute în timpul uh, delegațiilor, deplasărilor necesare pentru de- uh, delegații. Iar aceste diferențe de preț, bineînțeles că duc la o creștere a bugetului delegațiilor. Spre exemplu, pentru delegația la ACP, la Kinshasa, am avut membrii ai Parlamentului care au uh, cheltuit pentru cazare și, uh, și uh, drum vreo 5.000 de euro și colaboratori în cazul cărora costurile s-au ridicat doar în cazul călătoriei la vreo 3.000 de euro. Deci, cred că, într-un final, avem nevoie de transparență în ceea ce privește achiziționarea biletelor de avion. La agenția aceasta de, de voiaj a Parlamentului vă vă asigur că nimeni nu se uită la preț. Sinceră să fiu, am avut și eu o, exemplu, un, uh, o experiență proprie în acest uh, sens. Am fost în Haiti și prețul biletului a fost absolut uh, enorm. Prin urmare, eu cred că dacă lucrurile acestea se continuă sau continuă, uh, cu siguranță o să ajungem să ne fie teamă să mai uh, plecăm undeva. În ceea ce uh, privește acum asistenții, asistenții care ne însoțesc în uh, delegații. La Kinshasa, spre exemplu, am avut 46 de parlamentari uh, care s-au deplasat, însoțiți de 25 de, aso- uh, de asistenți. Vă dați seama care au fost costurile implicate de deplasarea acestor 25 de asistenți. Nu, nu cred că acestea sunt costuri pe care, care ar trebui neapărat să fie acoperite de către contribuabilii europeni. În raportul dumneavoastră nu se vorbește deloc despre costuri costurile crescânde ale imob- imobilelor uh, închiriate de către Parlamentul European, spre cum uh, clădirea Conrad Adenauer din uh, Luxemburg. Eu cred că acest aspect ar trebui să primească uh, un loc în raportul acesta. De asemenea, m-ar interesa foarte mult cum arată noile reguli cu privire la vizitele grupurilor de vizitatori. Am constatat că apar din ce în ce mai multe uh, Uh, grupe, dar prea, din ce în ce mai puțini vizitatori. Eu cred că uh, Um, mi se pare, um, eu cred că costurile în momentul de față încep să crească, încep să crească pentru că, um, practic, oferim același tip de tratament unui, unui singur vizitator ca uh, și tratamentul pe care l-am oferit unui grup de, de vizitatori. Și aceste, această piramidă a costurilor trebuie să fie cercetată. Mai apoi, parlament, uh, piramida vârstelor. Avem uh, uh, o, o majoritate a colaboratorilor care are o vârstă medie de vreo 45 de ani. În cazul bulgarilor, românilor și a celor unora dintre uh, altele state noi membre, uh, vârsta medie a colaboratorilor este de 35 de ani. Deci, prin urmare, cred că și această piramidă a vârstelor trebuie să fie cercetată de către noi. Uh, Vă asigur că vom introduce o, o serie de amendamente, dar nu putem decât să avem încredere în uh, rațiunea domnului Liberațchi. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Gresle. Avem șapte colegi care doresc să intervină. Mai întâi de toate, domnul Epping. Mulțumesc, domnule președinte. În această perioadă de austeritate îți fac eforturi deosebite pentru a reduce cheltuielile publice la nivelul Uniunilor. Consiliul și Comisia sunt implicate, dar din păcate, Parlamentul European rămâne în urmă. În ce privește numărul de personal, trebuie să recunoaște, pe de o parte, că Parlamentul European uh, s-a schimbat mult în ultimii ani. A crescut dimensiunea și costurile Parlamentului și se poate aștepta, dar a, această scară a creșterii nu reflectă realitatea. Din 2004, când a avut loc ultima extindere numărul europarlamentarilor a rămas în linii mari neschimbat, în timp ce numărul funcționarilor a crescut cu 58%, dincolo de orice proporție, având în vedere în numărul foarte mare de limbi. Dacă comisia e dispusă să reducă personalul, domnule raportor, ce se întâmplă cu Parlamentul? Și ajung acum la punctul următor. Dacă ar fi mai puțin funcționari, mai puțină clădire ar fi necesare Parlamentul, de fapt, închiriază sau deține 63 de clădiri, adică de mai mult de două ori mai mult decât ocupa în anul 2002. Și fiecare clădire trebuie întreținută, încălzită, luminată, aparată, protejată. E un domeniu care se pot face economisiri. O altă problemă majoră este volumul de bani disproporționat de mare pentru autoprop promovare, pentru propaganda pentru Parlamentul European. Parlamentul joacă un rol relativ redus, dar semnificativ în uh, ce privește direcția pentru comunicare, cum ar fi Europal TV și Centrul pentru Istoria Europeană, care trebuie să fie evaluat mai îndeaproape. Peste 30 de milioane au fost investiți de la lansarea canalului Europal TV pe internet în 2008. Raportorul însuși regretă numărul redus de utilizatori individuali și costurile de 9 milioane pe an, foarte mari, dar unde nu sunt de acord cu raportul este că decât să încercăm să reducem bugetul cu 14% până la 8 milioane pe an, eu cred că e momentul să recunoaștem că acest program e un eșec și ar trebui să fie închis. În al treilea rând, în ce privește Casa Istoriei Europene, care e o poveste fără sfârșit aici, nu e nicio imagine clară a costurilor totale implicate, care par să crească tot mai mult. Inițial s-a estimat că 31 de milioane pentru renovarea clădirilor și alte 21 de milioane pentru echiparea clădirilor și 3 milioane pentru exponate în perioada 2012-2014. Întrebarea mea este dacă aceste costuri vor fi respectate. Ce se întâmplă cu problemele Mm, provocate de râul subteran Malbec pe sub și costurile de consolidare a fundației. Domnule raportor, domnule președinte, cred că avem nevoie de o evaluare corectă a costurilor și aș vrea să sugerez raportorului să invităm pe domnul Patrick, care a fost eh, reprezentantul proiectului, să vină să ne explice la comisie care sunt costurile sau care vor fi costurile reale. Vă mulțumim, urmează domnul Hartong. Voorzitter, dank u wel. Ik zal niet zoveel... Mulțumesc, domnule președinte. Nu am foarte mult de spus, dar la acest raport vreau să spun că sunt foarte mulțumit de activitatea Curții de Conturi și raportul pe care îl vor elabora. Ieri m-am dus în Luxemburg pentru a discuta despre acest raport la Curtea de Conturi. Sunt foarte frustrat în legătură cu următoarele aspecte. Au găsit multe neregularități și raportul care o să vină la Bruxelles o să prezinte. Dar nu vedem aproape nimic uh, scris despre aceste neregularități în acest raport. Nimic despre cum vor fi corectate sau nevoia de eficiență și utilitatea proiectelor. Asta ar trebui să facem noi ca politicieni, să lucrăm pe baza ce ne dă Curtea de Conturi și să hotărâm dacă proiectele examinate de ei de fapt sunt eficiente, necesare și utile. Comisia de Control Bugetar și Comisiile de Buget. Asta ar trebui să facă și cred că e de mult timpul ca Comisia de Buget să reexamineze toate proiectele pentru care a dat unde verde în ultimii câțiva ani, să vadă dacă au fost benefice, eficiente și necesare. E un lucru pe care trebuie să-l hotărâm. A venit momentul să invităm și Comisia și chiar comisarii europeni la comitet ca să ne prezinte politicile hotărâte în ultimii câțiva ani și aș face un apel a colegii noștri să facem așa. Mulțumesc, vă rog. Trebuie să-i spunem colegului Hartung că uh, comisarii nu au pierdut nimic în bugetul uh, Parlamentului. Aber gerade war die Wortmeldung noch era important uh, de spus, însă nu s-a tradus în totalitate. Urmează pe lista vorbitorilor domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să-i mulțumesc domnului Liberaschi pentru munca depusă. Cred că e foarte important nu doar să ne uităm la anul 2010, ci și la recomandările pe care noi le-am făcut atunci când am efectuat descărcarea de gestiune pentru 2009. Domnul Itele s-a ocupat de acea activitate. Trebuie să tragem învățăminte din ce s-a întâmplat în trecut atunci când privim spre viitor. Sunt mai multe aspecte la care vreau să mă refer. Mai întâi, ceva general și domnul Liberaschi a menționat acest subiect. Sunt un mare suporter al ideii de a avea dezbatere plenare separate despre descărcarea de gestiune pentru bugetul propriului parlament. Același lucru e adevărat și despre bugetul pentru anul viitor, dar și pentru descărcarea de gestiune. Cred că trebuie, într-adevăr, să acordăm o mai mare atenție politică propriului nostru buget și o dezbatere pe care să o avem cu președintele Parlamentului. Trebuie să aibă o notă mai politică această dezbatere decât a avut în trecut. Trebuie ca Parlamentul European să-și asume responsabilitatea în legătură cu cifrele pentru anii bugetari trecuți. Acesta era primul punct. Al doilea, cred că ar fi foarte bine dacă Curtea Europeană de Conturi ar realiza un raport special despre Parlamentul European un lucru pe care nu putem decât să-l solicităm, iar Curtea de Conturi va hotărâ dacă acceptă sau nu să facă acest lucru. Un alt aspect în legătură cu care voi uh, înainta amendamentele la acest raport, mai întâi în ce privește digitalizarea documentelor. Știu că există un proiect pilot uh, care se cheamă acum e-committees și sunt două comisii Ideea este să trecem de la volumul uriaș de hârtii care sunt produse. Trebuie să accelerăm acest proces ca să reducem și mai mult cantitățile de hârtie utilizate. În al doilea rând, ceva cu aspect anual, banii pentru grupurile de vizitatori. Se utilizează bani în numerar, saci cu bani în numerar care sunt plătiți grupuri, grupurilor de vizitatori și ceea ce ne pune într-o lumină foarte proastă. Oamenii se gândesc că am fi o bancă, le dăm bani în bancnote, în monede, am putea face plăți electronice, ar trebui să ne schimbăm metoda. Și în fine, diverse recomandări care au fost adoptate anul trecut și aș vrea să mă refer la una dintre anul trecut, Parlamentul European a decis că în ce privește accesul aici, chiar și membrii Parlamentului ar trebui să recurgă la ecusoane magnetice. Dar e ceva ce nu s-a aplicat. Nu știu de ce. N-ar trebui să fie atât de complicat. Și aș ruga pe chestor, pe birou și serviciile Parlamentului să pună în aplicare această hotărâre înainte de a vota acest raport. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Cescova. Eh, děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat panu zpravodajovi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc raportorului pentru munca depusă și mai ales pentru faptul că în acest uh, raport uh, abordează anumite lucruri care ne îngrijorează. Aș dori să mă refer la unele puncte ce mă interesează și care au fost importante și anul trecut când am discutat descar descărcarea pentru pentru anul 2009. În primul rând, premiile acordate de către Parlament, din punctul meu de vedere, premiul Lux este o, un premiu pe care Parlamentul nu ar trebui să îl acorde. Nu este de competența Parlamentului să uh, Uh, să ofere premii cu privire la filme. Bineînțeles, mijloacele nu sunt mari cu privire, uh, comparate cu bugetul total, dar cred că am putea economisi totuși aceste fonduri sau le-am putea utiliza altundeva. Costurile au crescut cu 50% în 2010 față de 2009. Nu cred că um, Um, joacă un rol foarte important în promovarea Parlamentului, acest premiu sau joacă un rol important pentru contribuabil sau premiul pentru jurnaliști. S-a discutat deja despre acesta, a fost decis deja. Europarl TV, despre asta a discutat antevorbitorul meu, 9 milioane de euro pentru acest proiect. Este o sumă foarte mare, costuri foarte, foarte mari. Eu sunt de părere că numărul vizitatorilor nu este foarte mare pe acest site și nu și cred că finanțăm folosim prea multe fonduri pentru propria uh, promovare. Poate ar trebui să utilizăm propriile uh, mass media uh, obișnuită. Ar trebui să respingem creșterea costurilor în aceste domenii. Este vorba de costuri um, de publicitate. Casa istoriei europene este un subiect pe care l-am discutat de mai multe ori în, acest, uh, în această comisie. Mulțumesc tuturor uh, pentru observațiile făcute, uh, mai ales cea cu privire la siguranța în parcările subterane. Este vorba mai ales de Strasburg. Ar trebui să insistăm ca securitatea să fie mai bună și ca serviciile care se ocupă de asta să-și facă treaba mai bine. Și încă ceva cu privire la clădirea noastră de la Strasbourg. Și anul trecut am spus asta. Este vorba de cantină, de cantinele din această clădire și care sunt uh, la dispoziția noastră și a asistenților noștri. Cu toții petrecem cel puțin patru zile pe săptămână la Strasburg. Programul este de dimineața până seara, este destul de plin și cred că ar trebui să ne gândim cum putem mânca uh, noi și uh, asistenții noștri. Cum este organizată toată, cum este organizat tot acest lucru? Nu ar fi mai bine să, să oferim uh, cantinele, uh, să facem o licitație sau să vedem mai, mulți, uh, mai multe firme concurente? S-ar putea uh, solicita o chirie? Noi am putea să de, uh, alegem o altă firmă. Știm că uh, clădirea de la Strasburg este foarte plină, capacitățile sunt puține, clădirea este mică. Atât despre Strasburg. Vă mulțumesc pentru atenție și încă o dată mulțumesc uh, domnului raportor pentru că am regăsit foarte multe lucruri care mi erau importante în raport. Vă mulțumesc. Urmează doamna Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, yo querría felicitar... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe domnul Liberațchi pentru acest raport foarte interesant pe care tocmai l-a prezentat. sunt și idei uh, de urmărit pe mai departe. Aș vrea să vă spun că situația din Parlament s-a îmbunătățit semnificativ. În ce privește aspectul securității, am niște întrebări. La linetele 31 și 32 se menționează un manager de risc. Nu știu dacă managerul de risc se referă la riscuri de securitate sau nu. Poate că ați putea să ne explicați de ce se va ocupa acest manager de risc? Include și riscurile de securitate sau nu? Deși există unele probleme de securitate, bugetul pentru securitate s-a redus și consider că e o contradicție în termeni aici. Deci fie trebuie să menținem același buget, ceea ce cred că ar trebui să facem, iar Altfel, dacă îl reducem, va fi greu mai de mărit uh, gradul de protecție, o chestiune ridicată de alți colegi. Deci am o întrebare în legătură cu această contradicție intrinsecă. Și apoi, așa zisul uh, birou de legătură de la Washington. Cred că e o chestiune interesantă, dar aș vrea să știu ce se întâmplă la celelalte birouri eh, din serviciul extern. Avem personal, avem cifre. Cum e acoperită prezența respectivă? Pentru că nu doar Comisia Europeană e găzduită acolo, ci și Parlamentul European, iar apoi la alinatul 54. se menționează țările cu care avem probleme să obținem personal. Aici sunt cifre și fapte concrete, dar nu se face nicio trimitere la cauze. Și mă întreb dacă Parlamentul European știe că de ce nu e ușor de recrutat uh, agenți sau funcționari din anumite state membre. Poate că se referă și la faptul că oferim locuri de muncă de calitate inferioară. Iată de ce aș vrea să știu de ce țările respective, care au servicii publice foarte solide și vreau să știu dacă e o coincidență sau nu și care sunt uh, cauzele reale care stau în spatele acestei probleme. De ce nu putem recruta funcționari din aceste patru țări menționate la punctul 54? Cred că e un raport foarte interesant și interesant și mulțumesc domnului Liberaschi încă o dată. Mulțumim, uh, doamna Iala Sender. Urmează domnul Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul este într-adevăr interesant, cuprinzător și pot să vă spun că nu îl invidiez pe colegul nostru pentru faptul că trebuie să analizeze costurile Parlamentului European. Este un, un domeniu foarte sensibil din punct de vedere politic să discuți despre propriile condiții de lucru. Dar trebuie să înțelegem că Europa și întreaga lume se află în criză de o bună bucată de vreme și principiile pe care le aveam înainte nu mai pot fi uh, menținute. Aș dori numai să repet unele lucruri. Odată, problema biletelor de avion. Bineînțeles, trebuie să nu uităm că nu noi plătim biletele, dar sunt de acord cu doamna Gresle. Este o problemă delicată și este vorba de milioane de euro care nu sunt cheltuite în mod eficient. Ar trebui să menționăm faptul că Parlamentul ar trebui să uh, Uh, abordeze cu eficiență acest aspect. Orice întreprindere face asta. Te uiți pentru fiecare bilet câți bani au fost uh, ceruți și se rezolvă problema. Costurile se reduc. Un alt aspect este cel cu privire la parcare. Și aici s-au luat uh, decizii mm, nu foarte bune, care ar putea fi îmbunătățite. Mașinile de serviciu, de exemplu, și acestea nu sunt foarte eficiente. Știm cât costă astfel de mașini pe piață. Ar trebui să facem ceva, să rezolvăm aceste probleme. Locurile de muncă. s-au stabilit s-a stabilit o cifră trei, uh, sau sta, uh, în ceea ce privește sediile uh, s-au stabilit trei sedii și bineînțeles cu toții la un moment dat va trebui să răspundem la întrebarea de ce atâți, fun atâția funcționari trebuie să căl călătorească între cele trei sedii pentru a uh, exercita uh, activități care ar putea fi făcute în același loc, doar la Strasburg sau doar la Bruxelles. Încă un lucru pe care ar trebui să îl uh, analizăm este fondul de pensii. Acesta are un deficit. La 1 ianuarie 2011 era vorba de aproximativ 180 de milioane de euro, ceea ce este foarte îngrijorător. Și cred că ar trebui să ne gândim la motive. De ce este uh, de ce s-a ajuns să existe acest uh, deficit. Mulțumesc colegul Sonic. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc domnului Liberatski pentru raportul său. În primul rând, în ceea ce privește premiul Lux, s-a spus că au crescut costurile cu peste 50%. Eu cred că acest uh, premiu este foarte bun, ne face mai vizibili. Dar ar trebui ca uh, fondurile cheltuite să-și arate efectele și să arătăm filmele pe care le promovăm, de exemplu, la Cracovia. De câteva luni uh, încerc uh, din greu să obțin uh, o versiune a acestor, o copie a acestor filme. Parlamentul cheltuie atâția bani pentru aceste filme și nu poate apoi să pună la dispoziție deputaților o copie a acestui film. când mă mai uit uh, la aceste sume și mi se spune că anumite cheltuieli sunt lipsite de sens, trebuie să spun că eu am propus deja ca 25% din sumele cheltuite pentru premiul Lux ar putea fi folosite pentru a produce un film din materiale de arhivă ale Uniunii Europene pentru a celebra uh, eforturile Parlamentului European în domeniul uh, drepturilor fundamentale, în rolul Parlamentului în uh, căderea cortinei de fier și așa mai departe. Din păcate, uh, din partea responsabilor am simțit o oarecare aroganță. Resimțim asta în, uh, în munca noastră de zi cu zi. Apoi, în ceea ce privește furturile, nu există niciun fel de reacție. Avem senzația că nu se face nimic împotriva acestora. E deja destul de grav că mi s-au furat obiecte personale. Și nu mi s-a acordat niciun fel de ajutor apoi. Cred că avem de-a face cu o mare aroganță din partea responsabililor în acest sens apoi biroul de informații și modul în care funcționează. Noi în Varșovia avem un astfel de birou de informații și îmi dau seama că nu există niciun fel de interes față de munca deputaților. Apoi, biletele de avion. Bineînțeles, există și într-adevăr există prețuri diferite nu aș vrea să protejez agenția de voiaj, dar așa este. Biletele uneori trebuie să fie uh, rezervate pe termen scurt, trebuie schimbate datele. Poate uneori nu găsim, uh, nu se găsesc cele mai ieftine bilete. Dar poate ar trebui să găsim pe cineva care să se ocupe de asta, să găsească cele mai ieftine prețuri. Ar putea fi o variantă pentru noi pentru a economisi bani. Eu sunt uh, un membru nou al acestei comisii. Poate că nu cunosc tradițiile de aici, dar aș mai dori să mă refer la un subiect. Am încercat să fiu punctual, dar nu am ajuns decât după vot, îmi pare rău. După cum știam, în program era prevăzut diferit. Ar fi bine dacă ar fi corect data viitoare. Președintele, în ceea ce privește programul, votul era prevăzut la ora 9 și chiar am început cu 10 minute întârziere. Deci pe ordinea de zi trimisă era vorba de ora 9, dar poate putem uh, clarifica asta cu secretariatul. Uh, okay. Also es ist uh, offensichtlich ein möglicherweise a avut loc o greșeală. Va trebui să vedem uh, uh, ce s-a întâmplat, pentru că, iată, unii, mem- unii deputați nu au putut să participe. În uh, versiunea pe care am primit-o eu, în germană și în engleză, era prevăzut în mod corect. Apoi, în ceea ce privește um, modul în care urmează să procedăm. Avem șapte persoane înscrise la cuvânt. Da, um, abordarea bugetului și a propriului buget este foarte importantă. Uh, trebuie să fim un exemplu de a arăta că suntem la fel de critici cu cheltuielile noastre, cum suntem cu cele ale altor instituții, de aceea discuția este importantă și cred că ar trebui să ne luăm timpul necesar pentru ea. În ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor, este vorba ca uh, obiectivele pe care ni le stabilim să fie atinse uh, în um, limita unor fonduri utilizate cât mai eficient. Când este vorba de delegații, de exemplu, uh, dacă trebuie să mergem la fața locului, ideal ar fi să o facem cât mai uh, eficient din punct de vedere al costurilor. Um, eu cred că trebuie să ne referim și la eficiență și la eficacitate. Eu doresc numai să rog pe colegi să nu uite că avem totuși o ordine de zi lungă în fața noastră. Îi dau cuvântul acum colegului Gaier, apoi dom doamna Mathieu, domnul Odi, domnul Veron, domnul Sandergaard și domnul Itele. Domnule Gaier, aveți cuvântul. Eu uh, am, v-am luat în serios, domnule președinte, și nu mai doresc să intervin. Doamna Mathieu, spune președintele. Foarte rapid atunci, domnule președinte. Mm încurajat domnul Gairo să mă refer la un singur punct. O să-l felicit pe raportor pentru munca excelentă și o să revin pe scurt la problema grupurilor de vizitatori. Nu e, domnul raportor, de vină, dragi să revin la acest subiect, pentru că a fost un mic efort făcut la nivelul Parlamentului, dar nu e suficient. Grupurile de vizitatori, care, desigur, sunt foarte importante pentru instituția Parlamentul European și pentru noi deputați. E foarte important să le arătăm cum muncim. Mm, Parlamentul e o vitrină pentru cetățenii europeni, dar deschis ce imagine le dăm atunci când un funcționar al instituției îl ia pe șeful de grup pentru a le da în numerar o sumă foarte mare de bani 6, 7, 10 mii de euro în bancnote pentru șeful grupului de vizitatori care a venit să vadă Parlamentul și să ne asculte. Mi se pare foarte contraproductiv. Omul iese cu un pachet de bagnote de 500 de euro, e deja o problemă de securitate când iese din clădire și dă o imagine deplorabilă unii șefi de grup îmi spun, păi, da, trăiți bine aici la Bruxelles cu teancul ăsta de bagnote și nu sunt conștienți. Adesea sunt grupuri de vizitatori care vin din medii modeste, pentru care să vadă suma asta foarte mare de bani reprezintă ceva foarte important și dăm o imagine deplorabilă. Ce aș vrea? Când Parlamentul invită oameni să nu le mai dea numerar, să aibă un buget, uh, să ramburseze di, di, uh, imediat fie biletele de avion sau autobuz și să plătească imediat uh, restaurantul sau facturile de hotel. Evident că e mult mai complicat și impune o muncă de funcționar pe care se angajăm, dar nu dă o imagine proastă celor care trebuie să încaseze banii. Mi se pare contraproductiv și pentru deputați și pentru instituția Parlamentului. Și cred că de când am hamat la asta, instituția a făcut puține eforturi și imaginea noastră nu s-a modificat mult. Asta doream să spun, domnule președinte. Mersi, madame. Mulțumesc, doamna Matie. Acum domnul Odi. Mulțumesc. Eu mă refer la activitățile politice ale agenților Parlamentului European. Fiind în permanență spectatori activităților politice și e dreptul lor de cetățeni să încerce să aibă activități politice în statul membru de unde vin. Vreau să știu cum se face că controlul codului etic și de rezervă, pentru că orice funcționar trebuie să aibă o anumită rezervă față de alegerile care se țin în statele lor membre și dacă sunt candidați, candidați se uită la cât timp uh, consumă în campania politică față de funcțiile pe care trebuie să aibă în Parlamentul European. Și am uitat, de fapt, să-l felicit pe domnul Liberaschi, raportorul nostru, pentru munca excelentă. Codul de etică și de rezervă este actualizat și e bine controlat față de prezența și munca îndeplinită sau absențe pentru diverse motive de natură politică. Mulțumesc. Doamna Gresle, aș dori să o sprijin pe doamna Mathieu. Prin uh, plățile uh, în numerar încălcăm prevederile Uniunii Europene cu privire la spălarea de bani. Trebuie să încetăm cu această practică. Vă amintesc că există un audit intern cu privire la asta și voi solicita să putem uh, citi acest uh, raport în uh, camera de lectură securizată cât de proști putem să fim ca să ne punem în, uh, în pericol atât de tare uh, cu această practică. Chiar și uh, impresia unei uh, utilizări uh, neadecvate ar trebui să fie, uh, ar trebui să fie evitată. Trebuie să luăm o decizie. Mulțumesc. Iată o declarație foarte clară cu privire la acest subiect. Domnul Vaughan. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte, ca și alți colegi, doream să-i mulțumesc raportorului pentru raportul excelent. Nu doream să intervin pentru că acest raport uh, privește înapoi, dar și se referă la bugetul pentru Parlamentul 2013 și privim și în trecut și înspre viitor. Iată ce e util să vedem ce încercăm să facem pentru bugetul anului viitor. Revenind la unele chestiunile ridicate astăzi, multe întrebări privind politica în materie de clădiri de la începutul dezbaterii. Când colegii au votat uh, pentru linia directorului bugetului la ultima sesiune de la Strasburg, ne-am luptat pentru paragraful care spunea că nu ar trebui să fie nicio nouă clădire pentru restul acestui mandat. de deci ce am acceptat această idee. Iar în ce privește clădirile concrete, am cerut o actualizare în legătură cu costurile legate de clădirea cal de la Luxemburg și o anumită claritate legată de calendar. În ce privește Casa Istoriei, am cerut o informare actualizată cu privire la estimări și am insistat ca acestea să fie respectate și am insistat să vedem și la cofinanțarea Casei de Istorie, pentru a ne asigura că și Comisia contribuie la costurile cu clădirea, la costurile de exploatare, după cum au promis că au făcut că vor face la sfârșitul anului trecut. Unii colegi s-au referit și la costul de călătorie. E o linie directoare care spune că cheltuielile de călătorie ar trebui să e cel puțin înghețată pe viitor. Am cerut și o revizuire completă a cheltuielilor de călătorie. Înțeleg că Secretariatul General de la Parlament a finalizat o astfel de trecere în revistă și a trebuit să primim uh, în următoarele câteva săptămâni acest document. Avem un paragraf și cu privire la economisiri legate de delegații. Sunt niște idei utile și acolo. În ce privește viitorul buget, cerem o înghețare cel puțin în termen real, vor exista niște schimbări în legătură cu modul în care a funcționat Parlamentul, mai ales legat de traducere și interpretare. Dacă vrem uh, o mai mare eficiență a costurilor în Parlament, atunci colegii vor trebui să accepte că trebuie să modificăm modul de lucru în anumite circunstanțe. Vă mulțumim, domnul Sandergaard. Tak, formand. Også tak øh, for mig til, til Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc raportorului pentru lucrurile concrete care au fost deja menționate, um, politica cu privire la clădiri, imaginea ciudată pe care o avem când uh, pe care ne-o creăm când uh, plătim uh, grupurile de vizitatori în numerar. Aș dori să mă mai refer la un singur lucru. Eu cred că există limite cu privire la cât putem economisi. Bineînțeles că trebuie să economisim, însă trebuie să facem unele schimbări structurale atunci. Este vorba de cum lucrează Parlamentul în calitatea sa de Parlament. Iar problema evidentă este acest circ de călă al călătoriilor între Bruxelles și Strasburg. Și asta nu este singurul lucru. Se pune întrebarea câte săptămâni de uh, plen avem, cât de des au loc reuniunile și câte reuniuni au loc în timpul unei săptămâni de reuniuni. Este prevăzut uh, undeva că trebuie să avem până la 40 de uh, săptămâni de uh, sesiune pe an? Nu putem uh, să facem în așa fel în Parlament să avem o săptămână turcoază în fiecare lună în care deputații să poată rămâne acasă, să se pregătească. Asta presupune să și primim documentele din timp. Ar fi un fel de timp de pregătire uh, în care, care ne-ar ajuta să știm mai bine în uh, ședințe despre ce se vorbește. Și în plus am avea mai mult timp pentru uh, Uh, circumscripția noastră. Apoi, problema teleconferințelor, care ar putea fi utilizate pentru a evita uh, zborurile. Uh, există o serie întreagă de aspecte uh, structurale care ar putea fi discutate și este, merge dincolo de uh, doar uh, a încerca să uh, economisim la fiecare punct în parte. Poate anul viitor vom putea avea o discuție mai detaliată cu privire la aceste aspecte dintr-un, dintr-o perspectivă bugetară și, bineînțeles, cu ideea de a face economii. Ar trebui să discutăm aceste lucruri. Bineînțeles că nu putem arunca la renunța la democrație pentru că vrem să economisim, dar avem tendința de a avea din ce în ce mai multe reuniuni, mai din ce în ce mai multe sarcini. Poate uneori ar fi mai bine să ne oprim și să ne gândim uh, ce vrem de fapt să facem, care sunt prioritățile noastre și ce nu dorim să facem. Mi se pare că această discuție este necesară din motive politice, dar și din motive economice. Încă o dată mulțumesc raportorului și nu pot decât să vă rog să purtăm această discuție la un moment dat. Vă mulțumim, domnule Sondergaard, domnul Itele. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu, raportorului Liberațchi, pentru munca depusă înaintea lui. Am fost, m-am ocupat de acest subiect și știu cât de important este el. Multe din cele prevăzute aici nici nu sunt atât de decisive din punct de vedere economic. Este vorba de reputația Parlamentului față de cetățeni, de aceea este important acest lucru și în aceste momente ar trebui să fim foarte atenți cu asta. Încă un subiect, securitatea. În plen am avut o decizie foarte clară, însă nu s-a făcut nimic. O decizie care nu a fost uh, pusă în aplicare. Domnule președinte, dați-mi voie să fac o declarație. Aceasta este ultima mea declarație politică în Parlament. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor, tuturor uh, funcționarilor. A fost uh, foarte frumos să lucrez împreună cu uh, voi toți. Data viitoare, probabil, uh, poate voi sta în rândurile din spate. Să ve vom vedea. Dar a fost uh, frumos, mi-a plăcut să lucrez în această comisie. Aștept cu nerăbdare să ne revedem. Ia, colegi Itele. Domnule Itele, în calitate de președinte, eu nu sunt președintele acestei comisii de foarte mult timp, dar cu siguranță îmi pot permite în numele uh, întregii comisii și numele colegilor să vă mulțumesc pentru colaborarea uh, în această uh, comisie. Vă urăm mult succes în uh, noua dumneavoastră funcție. Sperăm că vom putea continua cu buna cooperare. Toate cele bune și vă mulțumim, vă mulțumim pentru colaborare. Gibt's noch äh, Wortmeldungen aus der Mitte des Gremiums zu diesem Mai dorește cineva să intervine la acest punct? Doamna Gresle. În numele PP aș dori să-i uh, lucrez, să-i urez domnului Itele uh, mult succes la Luxemburg. Sper că nu ne vei uita, că nu vei uita de unde venim și că vei lua cu tine uh, interesele, uh, interesele noastre și la uh, curte la, la Luxemburg. Mie mi se pare că este o mare șansă pentru noi, la Curtea de Conturi. Uh, este o oportunitate pentru noi, așadar, și îți mulțumim pentru munca depusă. Vă mulțumim, doamna Ayala Sender. Quiero unirme a las palabras de Felipe. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mă alătur felicitărilor și urărilor de succes. Ne veți lipsi. Sunteți un coleg care a lucrat uh, excelent aici, a contribuit uh, foarte mult în această uh, comisie. Ne veți lipsi, așadar. Dar va fi și bine să vă știm la Curtea de Conturi. Cu siguranță vom avea o bună colaborare. Vă mulțumim. Mai dorește, nu mai dorește nimeni să intervină la acest punct. Îi dau cuvântul la final colegului Liberatski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Spraw podnieśli. Mulțumesc, domnule președinte. S-au discutat uh, și s-au abordat multe puncte. Nu voi putea răspunde chiar la toate. Dar aș putea să încep cu ceea ce a spus domnul Itala. Este vorba de imaginea și reputația Parlamentului. Și mă bucur că ați menționat asta. Doamna Gresle s-a referit la foarte multe aspecte foarte importante. Sunt uh, de acord cu dumneai de multe ori. Voi face câteva remarci generale. Noi oferim descărcarea de gestiune pentru anul 2010. Suntem în 2012 Iar asta înseamnă că acum trebuie să ne rezumăm la anul 2010. S-au spus unele lucruri importante, cum ar fi achizițiile publice. Într-adevăr, s-au făcut unele progrese, atât la, la toate tipurile de achiziții. Apoi, delegațiile și costurile legate de acestea. Acestea sunt prevăzute la punctele 37 și 38. De multe ori, uh, compoziția unei delegații este stabilită cu câteva zile înainte sau ca deputații să anuleze cu câteva zile înainte. și, drept urmare, se schimbă și uh, angajații care participă. Dacă trebuie să meargă șapte deputați, atunci trebuie să meargă șapte și nu trei. Dar de multe ori totul depinde de noi. Apoi, grupurile de vizitatori. Este un subiect uh, încins. în anul, anul 2009 au existat uh, solicitări din partea domnului Ștas cu privire la grupurile de vizitatori și am introdus noi reguli. Avem reguli noi, ar trebui să vedem cum funcționează și apoi vom putea avea o poziție. Apoi, aspectul demografic menționat de către doamna Gresle și de către doamna Ayala Sender. Bineînțeles, salariile la Comisie și la Parlament nu sunt competitive uh, față de salariile din uh, Luxemburg, Germania, Belgia. Și, bineînțeles, mulți se decid să lucreze în propriul stat membru dacă uh, își găsesc un loc de muncă. Și eu am putut constata asta. cei din statele cele mai dezvoltate sunt dezavantajați față de uh, nivelul cel mai uh, scăzut, al, ce, cel mai de jos al salariilor. Domnul Epping a vorbit despre măsuri de economisire. La punctul 43 am spus ceva despre imaginea noastră Am făcut, am prevăzut anumite cheltuieli și o serie întreagă de cheltuieli s-au făcut după cum au și fost uh, prevăzute și după cum au fost alocate fondurile. Curtea de conturi și auditorul extern au constatat că bunurile și serviciile uh, cumpărate au fost făcute după reguli. S-a menționat Curtea de Conturi <coughs> și uh, eficacitatea anumitor proiecte. Este un subiect diferit. Pentru noi, pentru traduceri și interpretare, avem această problemă întotdeauna. Știți, de exemplu, că uh, cerin, solicitările uh, nu sunt făcute la timp. Trebuie ca aceste solicitări de traduceri trebuie să fie făcute la timp pentru că altfel nu funcționează. Trebuie să ne uităm și la comportamentul nostru. încă ceva menționat de către domnul Gerpranti la punctele 24, 25. Este prevăzut ceva despre asta. Este vorba de aplicarea recomandărilor din anul precedent. De multe ori însă ne uităm și înspre viitor, înspre anul 2011 față de... Noi aici avem o, o situație cu privire la anul 2010 și vedem ce spune acest lucru uh, despre acest an și ce concluzii trebuie să luăm pentru 2011. Infor uh, birourile de informații. Trebuie să analizăm mai îndeaproape cum funcționează acestea. Apoi, domnul Balcitis s-a referit la cele trei sedii, Luxemburg, Bruxelles și Strasburg. De multe ori spunem cât de scump uh, cât de scumpă este călătoria până la Strasburg. N-ar trebui să uităm însă că administrația este în marea ei majoritate la Luxemburg. Așa este ea organizată. Trebuie să ne întrebăm dacă este necesar ca totul să fie atât de dispersat. Dar nu va fi uh, asta dezbaterea cu privire la uh, în comisia noastră. Este o cu totul altă dezbatere. Am vorbit și cu domnul secretar general Vele și am spus că nu îmi place ca la deconturi, la decontarea unei călătorii, noi, ca deputați, suntem tratați foarte rău. Uh, birourile sunt închise, nu, nu putem să facem asta. Este o problemă de uh, de tradiții, mai degrabă de obiceiuri. Uh, nu are de-a face cu descărcarea de gestiune. După cum spunea doamna Matiu, nu putem să dăm mii de euro uh, unei persoane care conduce un grup de 30-40 de vizitatori. Este vorba de costurile pentru cazare, pentru masă, uh, este, ar fi complicat să le facem, să dăm banii fiecarei persoane în, uh, în parte. Apoi, codul de conduită și codul de etică. Domnul Odi se referise la asta. Am luat notă cu satisfacție Uh, ceea ce s-a spus cu privire la clădiri și la imobiliare este o problemă pentru buget. Apoi, securitatea a fost și ea menționată. Doamna Ela Sender. a spus că situația ar trebui să fie alta, dar de fapt doar abordarea s-a schimbat, nu fondurile se face uh, mai, sau totul s-a delocalizat, s-a uh, externalizat. Banca, poșta, nimeni nu mai este de fapt responsabil, drept urmare. Direcția Generală și-a schimbat abordarea și, drept urmare, funcționarii și lucrătorii Parlamentului trebuie să aibă mai multă uh, responsabilitate. Nu numai cei care uh, sunt în uniformă și pe care îi vedem în fiecare zi. Responsabilii sunt de acum, au de acum o responsabilitate mai mare. Plătim mai puțin bani înspre în afară, dar este important să se exercite mai multă presiune pentru ca securitatea să se îmbunătățească. Știu că nu avem foarte mult timp. Vă mulțumesc așadar tuturor pentru observații și întrebări. Cu siguranță va mai rămâne timp pentru amendamente. Și aș mai dori să le spun raportorilor din umbră că colaborarea noastră se va încheia în momentul în care în, vot, în plen se va fi votat acest raport. Vă mulțumim, domnule Liberațchi. Termen pentru amendamente este luni 5 martie la ora 12, iar votul se va face în 26-27 martie 2012. Doamna Gresle, am putea uh, extinde uh, termenul pentru amendamente până la ora 18, pentru că la prânz nu putem luni Vom verifica cu secretariatul dacă putem face asta. Pentru că dacă este la prânz, suntem sub foarte mare presiune astăzi și mâine. Vom încerca pentru acest raport să extindem termenul până la 8, ora 18. Încheiem dezbaterea cu privire la acest punct. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Avizul Curții de Conturi Europene este vorba de raportorul Derek Vaughan, domnul Fazakash de la Curtea de Conturi și domnul Cheta, tot de la Curtea de Conturi. propun să ascultăm poziția Curții de Conturi, iar apoi să-i dăm cuvântul raportorului nostru. Cui să-i dau cuvântul de la Curtea de Conturi? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a începe cu raportul, aș dori să mă folosesc de această ocazie pentru a vă felicita pentru numirea dumneavoastră ca președinte a acestei comisii. În calitate de persoană care a avut acest post cu mult timp în urmă, știu să uh, apreciez acest post uh, și vă urez mult succes. Dați-mi voie să îl felicit uh, și pe domnul Itala în calitate de nou membru al Curții de Conturi. Ne bucură numirea sa și pot numai să-i promit doamnei Gresle uh, că îl vom primi în mod prietenos, dar vom încerca și să luăm în considerare uh, dorințele justificate uh, ale Parlamentului în acest sens. Voi trece acum la limba engleză și la prezentarea mea. Paul, let me thank you for... Domnule pre președinte, domnilor și domnilor, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru această posibilitate care mi-a fost acordată de a vă prezenta avizul Curții de Conturi cu privire la dispozițiile comune privind fondurile europene pe, europene pe perioada 2014-2020. Mai întâi de toate, vreau să-l felicit pe domnul raportor pentru avizul uh, său excelent. Vreau să-i mulțumesc pentru deschiderea de care a dat dovadă uh, în momentul în care a inițiat un schimb liber de opinii între echipa sa și echipa noastră, a celor de la Curtea de Conturi. Vă asigur că vom încerca să păstrăm aceeași linie în raport, rapoartele noastre. Domnul Derek Vaughan a fost de acord să preia, de altfel, în raportul său o serie dintre recomandările făcute de Curtea de Conturi. Doamnelor și domnilor, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că propunerea de regulament cu privire la dispozițiile comune aduce cu sine o serie de aspecte de natură politică care trebuie să fie aduse în atenția uh, parlamentarilor europeni. Curtea de conturi uh, nu dorește să sprijine sau să să dezaprobe vreo propunere de regulament, tocmai din cauza faptului că suntem de părere că Parlamentul European este cel care trebuie să ia o decizie. Noi pur și simplu oferim recomandări, sfaturi cu privire la avantajele și dezavantajele care decurg din uh, propunerile noi și în acest sens ne bazăm, bineînțeles, pe studiile făcute de către noi. În orice caz, uh, documentul de lucru al comisiei dumneavoastră din fericire, merge dincolo de problemele generale și se apleacă și asupra unor detalii foarte importante din punct de vedere tehnic. Aș dori să abordez acest document paragraf cu paragraf și să discut concluziile noastre așa punct cu punct. Din păcate însă sunt conștient de faptul că nu avem prea mult timp la dispoziție și prin urmare nu voi putea face, avea această abordare. Îmi permit să vă atrag atenția asupra a patru probleme generate, generale și asupra a trei uh, aranjamente de gestiune și control. În primul și în primul rând, uh, valoarea adăugată a, uh, acestor, a acestui regulament. Prin introducerea acestui nou regulament, e clar că am putea clarifica utilizarea uh, Uh, conceptului de valoare adăugată în momentul în care se stabilesc uh, prioritățile cu privire la cheltuieli. Pentru a atinge o valoare adăugată uh, a Uniunii Europene, Curtea de Conturi a cerut ca obiectivele și proiectele să fie din ce în ce mai clar stabilite de la bun început. Cu toate acestea, în ciuda faptului că s-a uh, S-a pretins că lucrul acesta se va face pentru perioada 2014-2020. Rezultatele nu ne uh, sprijină sau nu dovedesc acest uh, lucru. Uh, vedem că fondurile sunt folosite în obiective, sunt în scopuri din ce în ce mai diferite, iar lucrul acesta, această diversificare, bineînțeles, face dificilă evaluarea rezultatelor. Introducerea condi- condițiilor ex ante este, bineînțeles, o, un aspect deosebit de important care ar putea, într-adevăr, crea un fel de coerență în utilizarea diferitelor fonduri europene coordonarea uh, în acest uh, sens, uh, bineînțeles că nu ar putea decât să fie încununată de succes, cu atât mai mult cu cât aceste condiții ex ante sunt propuse în special pentru, pentru cadrul strategic comun. Există o serie de aspecte menționate cu privire la cerințele de reglementare care merg dincolo de uh, regulamentul pe care îl discutăm. Într-adevăr, aceste fonduri uh, afectează o serie de domenii ale activității Uniunii Europene și tocmai de aceea aceste condiții care merg mai departe decât uh, um, ar fi de așteptat, sunt deosebit de importante pentru că creează un fel de coerență la nivel uh, european. În uh, ceea ce privește reducerea Uh, ratei de blocare a alocațiilor naționale, precum și condiționalitatea macroeconomică, ar necesita o uh, discuție cât se poate de deschisă, pentru că nu ne dorim ca prin aceste măsuri să Uh, generăm efecte contraproductive. Luni, la ședința Comisiei pentru Dezvoltare Regională, am discutat aceste aspecte în detaliu și dați-mi voie să vă informez că am fost foarte încântat uh, să înțeleg că liniile directoare care sunt apărate de raportorii dumneavoastră și de către comisia dumneavoastră sunt în asentimentul uh, curții de conturi. Sper din tot sufletul că, dată fiind această coerență, recomandările vor fi uh, preluate de către această comisie privind dezvoltarea regională și vor fi incluse în raportul final. Și acum să trecem la aranjamentele de gestiune și control. În ceea ce privește cheltuielile pentru coeziune, acestea sunt deosebit de complexe, deși se fac uh, eforturi pentru reducerea uh, poverii administrative. Pe lângă simplificarea regulilor și procedurilor pe care o cereți în documentul dumneavoastră de lucru, dumneavoastră spuneți de asemenea că simplificarea ar trebui să fie inteligentă. Ce înseamnă lucrul acesta? Evitarea unor uh, poveri administrative lipsite de, sau nenecesare și, de asemenea, solicitați utilizarea unor uh, reguli complicate doar în acele cazuri în care ele sunt într-adevăr necesare. Propunerile de simplificare în ceea ce privește procedurile ce trebuie să fie urmate de beneficiarii finali, de cele mai multe ori generează efecte uh, uh, adverse, din păcate. Și tocmai de aceea propunerea uh, propunerea de regulament ar trebui să îmbunătățească situația. De asemenea, această propunere de regulament are drept intenție implementarea unui număr mare de diferite fonduri uh, europene. De asemenea, obiectivul acestei, uh, acestui regulament este acela de a susține prin intermediul fondurilor o dezvoltare economică durabilă la nivel uh, un, de Uniune Europeană. Se dorește atingerea unor obiective și, bineînțeles, stabilirea unor sisteme de implementare a acestor uh, fonduri uh, care să fie eficientă de la uh, bun început. De asemenea, sistemele de control sunt deosebit de, interes, de, de importante. Aceste sisteme de, contra, de control ar trebui să genereze blocări sau eventuale ajustări ale cheltuierilor. Uh, sistemele de control ar trebui să evite, să ducă la evitarea ratei de eroare și uh, la, în primul și în primul rând, evaluarea eficienței sistemelor uh, naționale de implementare a proiectelor. Deci acesta este uh, aspectul cel mai important. După cum prea bine spuți, uh, spuneți și dumneavoastră, sistemele de control bine puse la punct și evaluarea administrațiilor naționale vor duce împreună să la o scădere a costurilor, a întreruperilor și a corecțiilor de natură financiară. Domnilor și domnilor, consider că toate aspectele menționate în documentul dumneavoastră de lucru și toate sfaturile date de Curtea de Conturi, practic, sunt complementare. Sper din tot sufletul ca uh, Comisia să preia în toate indicațiile date de către dumneavoastră în documentul dumneavoastră de lucru și, de asemenea, sper ca toate lucrurile pe care le-ați, le-ați descoperit uh, să fie incluse în regulamentul final uh, cu privire la utilizarea fondurilor europene pentru 2014-2020. Și aș vrea să-i dau cuvântul colegului meu, Michel Cretin, Creten, pentru continuare. Vă mulțumim, domnule, uh, um, și acum nu putem decât să-i dăm cuvântul co- colegului dumneavoastră. A, să înțeleg uh, că nu este necesar ca domnul Cretan să ia cuvântul. Ba da. Ok. <clears throat> Uh, je vous remercie, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș adăuga doar două observații la cele ale colegului meu, domnul Fazăcaș. Prima observație se referă la punctul următor. După cum știți, fondul destinat dezvoltării rurale și fondul pentru pescuit sunt incluse în dispozițiile comune ale proiectului de regulament pe care le examinați astăzi. N-am fi putut crede că includerea acestor două fonduri avea scopul definirii unei abordări comune pentru ansamblul celor cinci fonduri acoperite de proiectul de regulament. Cele cinci fonduri, cele trei structurale și cele două pentru resurse naturale dar Curtea a constatat că, în ciuda acestor dispoziții comune, diferențe de fond se mențin în principiile de gestionare a acestor fonduri, fără ca aceste diferențe să se justifice. Aș uh, da două exemple de diferențe nejustificate în regulile de gestionare a fondurilor. Primul exemplu se referă la regulile ce privește descărcarea conturilor e un uh, punct la care s-a referit și raportorul dumneavoastră. Acest sistem uh, pentru conturi, pentru Fondul Social European, pentru Fondul de Dezvoltare Generală și pentru Fondul de Coeziune este diferit de sistemul similar uh, referitor la descărcarea de gestiunea conturilor pentru dezvoltarea rurală. Pentru dezvoltarea rurală, sistemul acesta pentru conturi acoperă în același timp fiabilitatea conturilor în ce privește ce au înaintat agenții de plată, cât și legalitatea și caracterul uh, regulat uh, al uh, sumelor care sunt în aceste conturi. Din potrivă, pentru cele trei fonduri structurale, această procedură nu acoperă decât partea financiară anuală, adică fiabilitatea conturilor, dar nu acoperă legalitatea și regularitatea operațiunilor. N-am înțeles uh, de ce aceste diferențe erau instituite cu atât mai mult cu cât, în mod destul de ciudat, uh, chestiunile de regularitate și legalitate în ce privește fondurile structurale sunt discutate într-un alt capitol din proiectul de regulament. Al doilea exemplu de diferență de tratament nejustificat în uh, cazul uh, fondurilor sectorale, atunci când Comisia impune o corecție financiară pentru a sancționa ilegalitățile sau neregularitățile în gestionarea fondurilor, statul membru care îi se aplică această corecție are posibilitatea să demonstreze că incidența financiară a irregularității este inferioară a estimării comisiei și atunci această corecție financiară inferioară este cea care e luată în calcul. Dar o astfel de posibilitate de a contesta cuantumul corecțiilor financiare impuse de comisie nu există în domeniul agriculturii și al resurselor naturale. Și aici am avut probleme să înțelegem de ce exista această diferență de tratament. Acum, a doua observație se referă la faptul că regulamentul sau proiectul de regulament introduce în domeniul fondurilor structurale un sistem care există deja în domeniul fondurilor agricole. Acest sistem uh, constă din a uh, uh, face ca statele membre să acrediteze organismele naționale însărcinate cu gestionarea și controlul cheltuielilor europene. Curtea consideră că comisia care are responsabilitatea finală a executării bugetului. Curtea consideră că comisia ar trebui să confirme la începutul perioadei financiare că organismele naționale de gestiune și control acreditate de către statele membre sunt într-adevăr capabile să-și uh, joace rolul. Această confirmare nu, este nu e prevăzută în momentul de față de către proiectul de regulament, dar dacă ar fi introdusă, atunci Comisia ar fi în mai mare măsură să se bazeze pe lucrările acestor organisme de gestionare și control, mm, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna în prezent. Un ultim aspect în ceea ce privește gestionarea fondurilor structurale Proiectul de regulament nu prevede acreditarea organului național de auditare a cheltuierilor comunitare. Proiectul de regulament se mulțumește să prevadă că statul membru desemnează autoritatea de audit, fără sistem de acreditare. și aici, întrucât Comisia, principalul utilizator al activității acestor autorități naționale de audit, Curtea sugerează că Comisia ar trebui în mod sistematic să verifice calitatea sistemelor și fiabilitatea acestor autorități naționale de audit. Am constatat de fapt că raportorul dumneavoastră a preluat în ce privește această sugestie a curții. O să mă limitez la aceste observații și vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat ocazia să le exprim. Merci, monsieur Chrétien. Vielen Dank. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Cretan. Urmează raportorul ca deschizător al listei de oratori. Domnule Von, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc domnului Cretan și domnului Fazacas pentru această contribuție, pentru raportul Curții de Conturi. Vreau să mulțumesc de asemenea și pentru disponibilitatea lor de a discuta cu mine. Într-adevăr, cele două rapoarte, al nostru și al Curții de Conturi, arată tare asemănător. În documentul de lucru Ați văzut că am început prin a vorbi despre rata de eroare. Aceasta este foarte importantă și în fiecare an ne facem previziunile în funcție de această rată de eroare. Lucru de altfel, bineînțeles, pentru că ne dorim ca fondurile europene să fie cheltuite într-o manieră eficientă. Însă trebuie să ținem cont de faptul că eroarea nu înseamnă fraudă. R ratele de eroare sunt uh, importante în măsura în care reușesc să nu afecteze eficiența fondurilor sau utilizării fondurilor. În orice caz, uh, ratele de eroare sunt deosebit de importante și indicatorii sau introducerea de mecanisme care să elimine această rată de eroare sunt de asemenea foarte importante. Ideea acreditării este una esențială de asemenea. O serie de uh, agenții ale statelor membre sunt, a, sunt acreditate ex ante de către comisie. Un aspect foarte important uh, e drept, uh, după cum spunea domnul Cretan, că trebuie să ne aplecăm atenția asupra acestui subiect. În teorie, acreditarea este o idee bună, însă trebuie să ne asigurăm că în, la final responsabilitatea cu privire la fondurile europene rămâne în curtea Comisiei Europene. Deci trebuie să avem uh, grijă în ce măsură măsură sau în uh, cum sunt puse în aplicare măsurile de acreditare de către statele membre. În fiecare an uh, discutăm despre fondurile europene și despre importanța simplificării procedurilor. Comisia noastră spune permanent că una dintre soluțiile pentru scăderea uh, ratei de eroare în cazul anumitor fonduri este simplificarea regulilor. Am tot vorbit despre asta an de an și eu cred că a venit timpul să punem în aplicare o serie de procese care să faciliteze această uh, simplificare aș cere ca uh, Comisia să ne prezinte uh, într-un final niște propuneri cu privire la e-cohesion și, de asemenea, o serie de propuneri cu privire la plățile forfetare. Însă există în continuare o serie de uh, probleme pe care trebuie să le tratăm. Pentru cine ne dorim simplificarea aceasta? Pentru uh, statele membre sau pentru comisie? Uh, Eh, dacă ne dorim o simplificare pentru beneficiarii finali, atunci trebuie să înțelegem faptul că povara eh, s-ar, s-ar putea să treacă de pe spinarea beneficiarilor, pe spinarea comisiei. Ne dorim lucrul acesta. Uh, de asemenea, uh, întreruperile și suspendările sunt o problemă cu care sigur ne vom confrunta. Colegii au tot vorbit despre această temă și în, uh, în trecut. Întotdeauna se pune întrebarea dacă suspendările sau întrebările, întreruperile ar trebui să fie automate sau sistematice. Eu uh, cred că ar trebui să fie mai degrabă sistematice, însă aștept și comentariile colegilor. Comisia dorește Uh, uh, prelungirea termenului de, pentru întreruperi de la 6 la 9 luni, însă se prea poate ca mulți dintre colegii mei să aibă o opinie uh, divergentă. Curtea de conturi s-a exprimat împotriva condiționalității macroeconomice pe, în cadrul politicii de coeziune pe viitor. Într-adevăr, este o greșeală enormă și văd că nu există prea mulți uh, care sprijină această, acest tip de condi- condiționalitate. Ar fi greșit să pedepsim regiunile pentru greșelile efectuate de statele membre. Și pe de altă parte, dacă avem de-a face cu un stat care se confruntă cu mari dificultăți macroeconomice, ar fi păcat să retragem fondurile de coeziune sau de dezvoltare rurală pe care le-am acordat acest, acestui stat și care poate că ar uh, contribui la dezvoltarea din nou a respectivului stat. O altă problemă este legată de declarațiile de gestiune. Am, am tot vorbit despre ele, de asemenea. Mai există problema uh, uh, uh, descădări, descărcării anuale de conturi Um, se, se prea poate că această propunere să fie una viabilă, dar în continuare trebuie să ne gândim la termenele de pus în aplicare, de punere în aplicare. În ceea ce privește declarațiile financiare, da, și această temă este foarte adesea discutată de către noi. Comisia își dorește de asemenea o reducere netă uh, Uh, pentru statele membre. Eu cred că această propunere ar duce într-adevăr la eliminarea plății duble a fondurilor de către uh, contribuabilii europeni. Acestea sunt doar câteva dintre aspectele pe care le-am introdus în documentul meu. Vreau să mulțumesc din nou Curții de Conturi pentru ajutorul pe care mi l-a oferit. Uh, stimați colegi, acesta este un, doc- un document de lucru, prin urmare este în continuare de deschis, mai avem vreo câteva luni la dispoziție pentru a-l modifica și cred că oricum în 23 uh, aprilie vom rediscuta acest uh, document de lucru. Termenul de, termene, de depunere a amendamentelor este 30 aprilie, deci avem timp la dispoziție pentru a lucra, așadar haideți, stimați colegi, să lucrăm într-o manieră eficientă. Vă mulțumim, urmează doamna Gresle. Mulțumesc. Cooperarea este binevenită, domnule Von. Dezbaterea vine în momentul potrivit. Mâine are loc ultima etapă pentru articolul 56, de a, unde discutam uh, gestiunea partajată. Și doresc să-i mulțumesc domnului Gaier pentru că este prezent de fiecare dată. Ceea ce constată Curtea de Conturi, mulțumesc uh, pentru acest raport, e bine, sunt lucruri importante. Și dacă ar fi să mă uit unde sunt, modifică, unde sunt uh, dificultățile la negocieri, sunt acolo unde Curtea de Conturi spune că sunt, uh, că, că sunt aspecte importante. Acreditare uh, este o luptă cu Consiliul. Nu am reușit la nici măcar un singur punct să ajungem la un acord. Există multe reticențe din partea și rezerve din partea Comisiei. Eu sper că vom putea încheia mâine deci problema acreditării și cum trebuie ea să fie, ce rol trebuie să aibă și comisia în acest sens. Mulțumesc curții pentru că spune că rolul comisiei este important și noi pornim de la premisa că acest rol trebuie să fie definit. Un singur lucru nu ne dorim și anume ca după 2-3 ani să Uh, ne dăm seama că s-au făcut lucruri în mod greșit din punct de vedere fundamental și să avem foarte multe corecții financiare. Spunem că comisia trebuie să acționeze după, propriul, uh, după propria evaluare de risc sau la dorința uh, statelor membre. Și mi se pare regretabil că comisia respinge asta. Nu se poate ca comisia să se transforme în uh, spectator să spună, da, noi ne uităm și după aceea dăm uh, note. Uh, după aceea suntem ca un arbitru. Nu așa este definit rolul Comisiei în, uh, în tratate. Consiliul nu a, avut, nu a putut să aibă o poziție mult de timp, timp îndelungat. Nu a putut lucra la aceste articole pentru că au existat dezbateri interne. Și ceea ce propune Consiliul lasă totul deschis. Fiecare poate să interpreteze cum vrea și noi nu putem accepta asta pentru că înseamnă să continuăm cu problemele de până acum ca și când nimic nu s-ar fi schimbat. Recomandările curții de conturi, parțial le-am uh, preluat deja, mi se par foarte interesante, mă voi uita peste ele și în această după-amiază și documentul de lucru al colegului Von mi se pare foarte util pentru că mă ajută să particip la dezbateri și o voi face cu plăcere în continuare pentru a uh, stabili uh, poziția comisiei noastre. Sunt de acord cu domnul Cretan când spune că uh, intenția inițială de a, a apropia cele două regulamente nu a reușit. pentru și regret faptul că valoarea adăugată, câștigul simplificării nu a fost obținut până la urmă și îmi pare rău că noi la Parlament nu suntem în poziția de a crea un astfel de sistem prin amendamente dacă propunerea Comisiei nu este suficientă în acest sens. Nu putem face asta și nici noi nu suntem uh, cei care trebuie să facă asta. Îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm mai multă simplificare administrativă prin aceste uh, măsuri. Poate vom putea, după 2020, cu alți raportori, să obținem mai mult. Însă îmi pare rău pentru că mi se pare că statele membre se plâng pe bună dreptate cu privire la, democra- la birocratizare. Sper ram că putem oferi ceva mai bun. Important este însă să continuăm cât se poate de repede cu rezultate bune. Domnule Von, mâine seară deja putem, uh, putem avea un rezultat cu privire la articolul 56 pentru a vedea cum arată sistemele de control și așa mai departe. Sper că mâine uh, după seară vom putea uh, avea un rezultat și dacă este cineva în această sală de la Consiliu, nu pot decât să fac apel ca mâine seară să avem un rezultat. Vă mulțumesc. Ja, vielen Dank. Äh, mulțumesc. Mulțumim, doamnă Gresle. Este un mare avantaj să avem în comisia noastră și raportorul din Comisia pentru Buget pe acest subiect Este înscris la cuvânt colegul Odi. Mai dorește cineva să se înscrie la cuvânt? Se pare că nu este cazul deocamdată. Domnule Odi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă întreb dacă perioada de schimbare de perspectivă financiară 2007-2013 și aceasta 2014-2020 nu ar trebui să procedăm la o evaluare generală a modului nostru de organizare financiară și, de fapt, și în special cât costă, pentru că toate fondurile publice au un cost, uh, strângerea, colectarea fondurilor și apoi controlul. Când observăm complexitatea sistemului de gestiune uh, în comun, în care avem cele mai multe erori, deși lucrurile sunt în îmbunătățire, mă întreb dacă n-ar trebui să evaluăm sistemul. Avem deja cu descărcarea de gestiune, avem cu aceste rapoarte de bună calitate și aș vrea să prezint din nou ideea ca Uniunea Europeană într-o bună zi să-și creeze propria funcție financiară, pentru că deocamdată nu avem o funcție financiară, pentru că statele membre se opun, vor să păstreze gestiunea în comun. E oarecum logica lui îmi vreau banii înapoi, pentru că n-am avut n-am, mijloacele administrative, dar pe măsură ce Uniunea Europeană era să spun, asumă o importanță politică, deci financiară și strategică. Cred că ar trebui ca într-o bună zi Uniunea Europeană să aibă propria funcție financiară, cum avem pentru aproximativ 20% din buget pentru cercetare și alte câteva domenii, unde merg bine lucrurile. Avem cel mai mic uh, nivel de eroare. Nu știu cum să rezolvă pe plan tehnic. Trebuie să așteptăm viitoarea perspectivă financiară din 2019 ca să abordăm subiectul. Dar consider că un fel de evaluare. Vreau să știu, de fapt, cât costă toată această organizare, toate instrumentele de gestiune de audit care există în toate statele membre. Nu costă prea mult această organizare? Eh, eh, Vă mulțumim, domnule Odi. Eu voi prelua uh, prezid, Tiul din partea, în numele președintelui pentru că are o serie de alte angajamente. Putem trece acum la Comisia Europeană să ascultăm poziția lor. Este cineva prezent din, de la Comisia Europeană? Vă rog, puteți să vă și prezentați? Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Nicolas Martin sunt director general adjunct pentru DG Politică Regională. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi în prezent la discuția aceasta cu privire la avizul Curții de Conturi privitor la propunerea Comisiei, uh, comisiei pentru uh, fonduri pentru prima perioadă. Apreciem munca depusă de către Curtea de Conturi și munca depusă de către raportorul dumneavoastră. Avem recomandări uh, utile făcute în ambele documente, în opinia uh, Curții de Conturi și în documentul de lucru, care ne vor ajuta în negocierile care au loc la ora actuală. Există o serie întreagă de evoluții care sprijină propunerea Comisiei Există sprijin pentru uh, coordonare, pentru ex, condiționalitate ex ante, uh, o abordare bazată pe rezultate, închiderea anuală, regulile combinate cu privire la uh, dezvoltarea comunitară și așa mai departe. Referindu-mă la punctele menționate de domnul Fazakaș în prezentarea sa. În ceea ce privește valoarea adăugată europeană și orientarea pe rezultate, credem că am a avut loc o schimbare semnificativă în alocarea fondurilor de la înspre o politică bazată pe rezultate și, rezultate și asta în toate aranjamentele de programare, avem o serie întreagă de indicatori, un sistem de urmărire a acestor indicatori și mecanisme care uh, duc la consecințe dacă acești indicatori nu sunt respectați. Deci am creat un sistem care va schimba în mod semnificativ logica intervențiilor în politica de coeziune pentru a ne orienta pe, și ne concentra pe rezultate. În ceea ce privește actele delegate și de implementare, există o serie întreagă de astfel de acte propuse, pentru că există, mai trebuie rezolvate unele detalii uh, și asta este în linie cu uh, abordarea din trecut. Suntem de acord însă că, va trebui să fie, că toate acestea vor trebui să fie coerente cu regulile și discutăm elementele acestor acte cu autoritatea legislativă în contextul negocierilor. De asemenea, suntem de acord cu viziunea că trebuie să existe conformitate cu regulamentul financiar. Am făcut acest lucru în propunerea noastră și cooperăm aici strâns și cu Parlamentul European în negocierile pe baza articolului 56 regulamentului financiar. În ceea ce privește stabilirea de plafoane și uh, fiscalitate și condiționalitate, uh, în ceea ce privește stabilirea de plafoane, trebuie să ne asigurăm că vom avea o propunere echilibrată și credem că propunerile pentru plafonare fac parte din asta și reflectă învățămintele trase uh, în ceea ce privește capacitatea de absorbție a statelor membre și nevoia de a obține nivelul necesar de finanțare. În ceea ce privește condiționalitatea macrofiscală, este un aspect important pentru Parlamentul European. Am avut oportunitatea să prezentăm argumentarea pentru asta, menținem aceste argumente. Nu este un sistem care penalizează, este un sistem care este declanșat numai în cazul în care un stat membru, în mod sistematic, a, nu a reușit să respecte recomandările făcute de Consiliu în contextul procedurilor de deficit excesiv, și așa mai departe. Nu are un uh, efect imediat, dar sunt prevăzute suspendări care pot fi apoi uh, ridicate dacă statul membru ia măsurile necesare. Și uh, este prevăzut și un element de proporționalitate în ceea ce privește impactul și eficacitatea. Ceea ce privește management, managementul și controlul, elemente menționate de domnul Fazekas Uh, și de domnul raportor. Acreditarea a fost menționată. Este vorba de un sistem care va da un rol comisiei pentru politica de coeziune, un rol proporțional, credem noi. Și credem că astfel ne vom asigura că sistemul este uh, Um, echilibrat. Nu propunem acreditare pentru autoritățile de audit, însă Comisia se va concentra asupra autorităților de audit. Este, face parte din abordarea auditului unic, deci partajăm părerea că trebuie să aibă loc o verificare sistematică a autorităților de audit în ceea ce privește regulile comune. Am încercat să găsim roluri com- reguli comune pentru cele cinci fonduri. Unele sunt comune la un nivel foarte detaliat, iar beneficiul este mai ales în domeniul regulilor de eligibilitate. Am stabilit un set de reguli unic pentru cele cinci fonduri uh, și costurile eligibile la fel. Unele aspecte de management și control există Uh, reguli uh, comune în ceea ce privește principiile, dar nu întotdeauna în ceea ce privește detaliile de implementare. Iar acest lucru reflectă faptul că este nevoie să asigurăm și stabilitatea în, megan- în mecanisme și faptul că pentru dezvoltarea rurală există o legătură cu primul pilon care trebuie să fie menținută. La cele două puncte men- menționate uh, în ceea ce privește conturile, procedurile referitoare la conturi și uh, uh, procedura de clearance. Aceasta va fi aliniată pentru a ne asigura că conturile sunt corecte și ne vom asigura că tranzacțiile sunt legale și corecte pentru toate domeniile uh, politice și în ceea ce privește procesul financiar, același lucru este valabil. Există diferențe la nivelul detaliilor, drepturile statelor membre sunt asigurate în ambele cazuri pentru a garanta că nivelul corecțiilor aplicate respectă și reflectă nivelul de risc identificat. În ceea ce privește simplificarea, pentru cine este ea? E bine, simplificarea este în momentul în care Comisia a făcut această propunere, uh, am dorit să ne uh, concentrăm asupra beneficiarilor, pentru că am vrut să ne asigurăm că beneficiarii doresc în continuare să solicite fonduri, dar trebuie să luăm în considerare și reducerea sarcinii administrative pentru statele membre. Într-adevăr, pentru a răspunde la punctul menționat de domnul Odi, am efectuat un studiu cu privire la costurile administrative pentru implementarea politicii de coeziune, un studiu ce va fi finalizat în, vi- în curând și vom împărtăși cu plăcere rezultatele acestui studiu cu această comisie. Cred că am făcut o serie întreagă de pași importanți uh, Uh, în ceea ce privește simplificarea, costuri simplificate, reguli uh, comune de eligibilitate. Suntem deschiși să lucrăm cu legislatorii în contextul negocierilor pentru a merge mai departe. Vă mulțumesc! Dankjewel. Uh, eh, dan geef ik nu nog de kans aan de rekenkamer. Vă mulțumesc. Acum voi da cuvântul curții de conturi pentru a reacționa la ceea ce s-a spus. Doriți să spuneți ceva înainte? Aș dori să-i spun ceva domnului Martin. Iese ceva în evidență și Curtea de Conturi a menționat asta. Declarațiile pe care le solicităm și materialele pe care le uh, solicităm trebuie să fie mai bine coordonate. Eu pornesc de la premisa că uh, acest uh, problem uh, nerezolvată, cum arată declarația de fiabilitate, uh, va trebui să fie uh, rezolvată și va fi rezolvată. Pentru că dacă nu vom avea probleme cu astfel de declarații, trebuie ca ele să aibă și un sens. Datele trebuie să poată fi utilizate și să fie fiabile. Și asta încă nu găsesc în propunerea actuală. Vă mulțumesc! Bun, văd că raportorul ascultă cu atenție ceea ce ați spus. Voi da acum cuvântul curții de conturi înainte de a da cuvântul raportorului. Domnul Creta, domnul ca și îmi dorește să intervină. Domnul Fazacaș, acum membru al Curții de Conturi. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că v-ați amintit că am fost președinte acestei, acestei comisii. În acest sens aș dori să vă întreb cât timp am pentru a răspunde la întrebări. Știu că uh, gen, ordinea de zi este foarte încărcată. Voi fi succint. În primul rând vă mulțumesc pentru remarcile pozitive referitoare la avizul nostru. Este un aspect foarte important. Nu este doar unul cuprinzător, ci și unul foarte important care poate determina viitorul Europei finanțând Europa și găsind uh, regulamentele uh, bune pentru finanțarea Europei. Dați-mi voie să vă amintesc că dumneavoastră sunteți politicienii, sunt factorii de deci- sunteți factorii de decizie care pot să aibă opinii pro sau contra. Noi încercăm să uh, vă oferim uh, date uh, și recomandări bazate pe argumentele noastre și sper că veți prelua aceste recomandări și sunt convins că în calitate de legiuitor veți găsi calea cea bună. Aceasta ar fi o remarcă generală. Încerc să uh, evit să spun că macro, uh, condiționalitate, condiționalitatea macrofiscală este o mare uh, problemă uh, și o mare greșeală. Noi la Curtea de Conturi nu putem spune că e, uh, uh este calea cea bună uh, să um, oprești plățile de coeziune și sociale în țări care nu și respectă um, care nu și respectă uh, angajamentele. Dumneavoastră trebuie, după cum recomandă și doamna Gresle, să sus- trebuie ca plățile să fie suspendate dacă beneficiarul face uh, ceva ce nu este conform reglementărilor. Dar să retragi uh, bani de la beneficiar din cauza unor uh, Um, probleme macroeconomice, asta poate duce la probleme la nivel regional, dar și la nivel de investiții și de proiect. De aceea ne bucură să aflăm că Parlamentul European este de aceeași părere. În ceea ce privește opinia doamnei Gresle cu privire la coordonarea fondurilor. Aceasta a fost și dorința noastră și am fost și noi dezamăgiți, ca și doamna Grasle, să vedem că regulamentul uh, abordează fiecare regulament în mod diferit. Înțelegem poziția Comisiei și putem numai să urăm bun, mult succes Parlamentului să obțină o soluție înainte de 2020. Aceste fonduri atât de similare ar trebui să fie armonizate astfel încât țările și beneficiarii să poată beneficia de pe urma acestui fapt. Uh, ne bucură ceea ce s-a spus, uh, mai ales uh, inclusiv ceea ce a spus domnul Martin, când ne-a explicat cât de preocupat este și cât de mult a luat în considerare recomandările curții și a Parlamentului. De-abia acum ne vedem. Nu este prima dată când ne vedem, ne invită la, la lucrările pregătitoare, ascultă recomandările curții și ale Parlamentului, pentru că dumneavoastră aici sunteți legiuitori. Uh, ne urez și vă urez mult succes pentru găsirea uh, unei reglementări uh, cât se poate de bune. Vă mulțumim, domnule că și dau acum cuvântul raportorului pentru a rezuma, pentru că suntem deja în urmă cu programul cu jumătate de oră. Trebuie să terminăm până la 12.30 să ajungem la punctul 44. Domnule Von. Um, Pe scurt, Uh, să-i spun doamnei Gresle, sunt de acord cu ceea ce a spus cu privire la acreditare. Uh, sunt de acord cu ce a spus domnul Odi cu privire la simplificare și amândoi au menționat aspectul uh, managementului partajat, gestiunii partajate. Și aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră, cred că vor fi foarte utile pentru raportul nostru când vom avea discuții luna viitoare. În ceea ce privește punctele menționate de comisie, s-a menționat punctul plafonării este vorba de plafonarea acestora la 2,5% din PIB-ul uh, statelor membre. Colegii își vor da seama că nu va fi o problemă pentru marile state membre, uh, în niciun caz în Regatul Unit, dar va fi o problemă în statele mici, uh, statele baltice, de exemplu, ar putea să fie mari perdanți ai acestei prevederi. Trebuie să fim pur și simplu conștienți de ceea ce se propune și de care sunt consecințele. Ceea ce privește condiționalitatea macroeconomică, trebuie să fim de acord că nu suntem de acord. Comisia are o viziune și noi, toți ceilalți, avem o altă uh, viziune și o altă poziție. În ceea ce privește acreditarea, în contribuția mea am spus că sprijin uh, ideea important este să avem un bun echilibru, să ne asigurăm că dacă avem acreditare, responsabilitatea ultimativă rămâne, pentru fondurile europene trebuie să rămână totuși la comisie. Trebuie să găsim echilibrul, dar în rest este o idee bună. Uh, mi se pare că am avut o discuție bună, constructivă, s-au făcut uh, progrese pentru următoarea perioadă și cred că există un uh, consens între instituțiile europene cu privire la acest punct. Există însă unele puncte care mai trebuie discutate și le vom discuta cu siguranță la următoarea reuniune. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul deja investit. Închid acest punct de pe ordinea de zi și trecem acum la punctul 13 până la 44. Le vom discuta pe toate împreună, 13 până la 44, toate agențiile în bloc. Să lucrăm după cum urmează. Doamna Macovei va, lua, va avea timp să uh, prezinte dosarul, apoi vom da cuvântul Curții de Contul, cred că domnul Oși este alături de noi, iar apoi îi voi da, voi da cuvântul membrilor pentru a interveni. Am să vă rog să-mi spuneți cine dorește să intervină, iar apoi voi da cuvântul reprezentanților agențiilor care sunt prezenți, dacă doresc să intervină. Doamna Macovei este prima. Avem o oră să încercăm să fim disciplinați. Doamna Macovei. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. A few remarks. Uh, Câteva observații la bun început în legătură cu agențiile am observat în uh, raport o creștere semnificativă a numărului de agenții. În anul 2000 erau 3, în 2010 sunt 24, iar în prezent sunt 27. Așadar, ar trebui să ne gândim și la criteriile de înființare de noi agenții. Iată de ce aș vrea să comentez de la bun început Uh, pentru grupul de lucru interinstituțional în legătură cu agențiile care examinează criteriile pentru înființarea de noi agenții și alte aspecte și le urez să ajungă la un rezultat cât mai curând posibil. Deci, acum mai multe agenții, asta înseamnă mai mulți bani. Bugetul pentru agenții a crescut și el cu trecerea timpului. În 2010, bugetul de 24 de agenții era de peste 1,5 miliarde de euro și pentru 2010 contribuția Uniunii Europene la agenție a fost de peste 600 de milioane de euro. Deci ce vedem, un număr sporit de agenții, un buget mai mare. Dacă bugetul crește, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate. Și într-o perioadă de criză financiară, statele membre adoptă măsuri de austeritate, Uniunea Europeană și agențiile nu ar trebui să facă nicio excepție. Cred și recomand acest lucru în proiectul meu de raport, și anume că trebuie să punem capăt creșterii numărului de agenții și creșterii bugetului și chiar să ne gândim la reducerea agențiilor și a bugetului acestora pe baza unei evaluări a nevoii reale, a nevoilor reale a tuturor agențiilor și în special în ce privește agențiile de cercetare și în acest context Fac un apel la comisie, eventual de a face o listă de priorități în legătură cu nevoile de cercetare. Am făcut un apel la adresa agențiilor care trebuie să-și reducă costurile de exploatare și să arate o responsabilitate pentru fiecare euro cheltuit și să facă economisiri substanțiale pentru bugetul Uniunii Europene. În ce privește subiectul carryovers. Am uh, văzut multe carryovers și multe anulări de alocări în anul financiar 2010 din partea multor agenții. Pot să vă ofer niște exemple. Agenția Europeană pentru Produse Chimice, Agenția Europeană de meniu, Agenția Europeană de Siguranță Maritimă, Colegiul CEPOL și aș repeta aici ce am spus în raport – faptul că regret că Curtea de Conturi nu a prezentat un raport cu privire la nivelul de alocări care au fost reportate sau care au fost anulate de către agenții. Achizițiile publice, pe scurt, și aici, la aceste proceduri, acesta se vede în raport. Conflictul de interese, pentru mine și cred că pentru noi toți, e o chestiune foarte importantă și continuă să existe la agenție, în special pentru că avem agenții care lucrează și cu industria. În 2010, mai multe agenții sunt criticate în proiectul de raport în baza conflictului de interese și am observat de asemenea faptul că articolul 16 din regulamentul privind personalul nu e întotdeauna aplicat în mod corect. Exemple de conflict de interese concrete le găsiți în proiectul de raport privind Agenția Europeană a Medicamentului, Agenția de Siguranță Alimentelor, Agenția de Mediu. Auditul intern. Aș vrea mai întâi să mulțumesc Comisiei pentru o bună cooperare în ce privește rapoartele de audit intern, dar și să prezint o constatare și să-mi exprim punctul de vedere. Serviciul de audit intern al Comisiei în esență ajută agențiile dacă descoperă o greșeală, mm, cer agenție, dar nu în public, să redreseze acea greșeală, astfel încât rapoartele Serviciului de Audit Intern nu au caracter public. privind modul în care agențiile pot să accepte sau nu recomandările Serviciului de Audit Intern, e o problemă. Aceste recomandări sunt avute în vedere de agenții doar dacă directorii agențiilor doresc acest lucru și consiliile de conducere. Deci pot pur și simplu să nu țină cont de ele. Desigur că apoi ar putea să existe un aviz al curții de conturi, dar cred că e o lacună în legislație care ar trebui să fie remediată. Apoi, în ce privește guvernanța, am observat uh, o dimensiune mare a consiliilor de conducere la multe agenții și uh, um, schimbarea membrilor care ar putea să duce la lipsă de eficiență în uh, organismul decizional. Există mulți membri în consiliile de conducere, în consiliile de management. Nu sunt convinsă că întotdeauna e nevoie de un număr atât de mare în toate cazurile. Și um, reuniunile lor sunt foarte costisitoare în ce privește sursele de informații pentru acest raport și în legătură cu raportul Curții de Conturi, aș vrea să fac un comentariu, știind și că Curtea de Conturi a exprimat critici față de criticile mele adresate Curții de Conturi. Deci Curtea de Conturi este organismul extern de audit al agențiilor Parlamentul European este autoritatea care poate acorda uh, descărcarea de gestiune. Iată de ce utilizăm raportul Curții de Conturi, dar nu este singura noastră sursă de informații pentru noi. Iată de ce utilizez multe alte surse de informații pe lângă rapoartele Curții de Conturi. O să vă dau exemple. Programul de lucru, raportul anual de activitate, bugetul Uniunii Europene pentru 2010 din partea Comisiei, rapoarte de la serviciile de audit intern, ombudsman, internetul și alte surse de informații. Aș vrea să spun de asemenea că în acest an, din păcate, raportul Curții de Conturi a fost destul de sărac în informații. De exemplu, pentru 2010, Curtea a dat doar 38 de comentarii pentru 24 de agenții, în timp ce în 2009 a dat 69 de comentarii pentru 22 de agenții. Deci, deși acum erau mai multe agenții, comentariile în esență s-au redus la aproape jumătate. De asemenea, comentariile curții de conturi au inclus, în general, afirmații generale și nu informații și constatări precise. Aș vrea aici să fac un comentariu. Întrucât Curtea de Conturi este organismul extern de audit, ar trebui să informeze publicul și cetățenii europeni în legătură cu constatările. Nu e suficient să spună am verificat, totul e bine, vă rog să mă credeți. Trebuie să dați informații publicului și, desigur, autorității de uh, descărcare de conturi, autorității de control. Câteva cuvinte acum despre raportul de benchmarking. În um, programul de lucru 2011 al Curții de Conturi se preconizează că Curtea va prezenta un raport uh, special pentru benchmark-ul de costuri la agenții în anul 2011. Nu am văzut acest raport, uh, am făcut uh, apeluri repetate la Curtea de Conturi să realizeze acest raport. Am primit cam cu două săptămâni înainte o scrisoare adresată președintelui Parlamentului cu un document anexat, scrisoare în care ni s-a spus că nu va fi raportul de benchmarking și deci nu are caracter public documentul și n-ar trebui să fie utilizat pentru această descărcare de gestiune. Nu mi se pare o dovadă de seriozitate. Raportul de benchmarking nu a fost realizat în 2011 așa cum era planificat, apoi primim o scrisoare cu niște cifre și ni se spune că nu putem să o utilizăm. În ce privește rapoarte individuale privind agențiile, Toată lumea a observat că nu am inclus o decizie de descărcare în proiectul de raport pentru că am dorit să strâng mai multe informații de la agenții și să iau reacțiile lor după proiectele de rapoarte. Și aici trebuie să vă spun că m-am întâlnit cu multe agenții, am vizitat Agenția Europeană a Medicamentului, am vizitat uh, Agenția pentru Siguranța Alimentelor, m-am întâlnit la Bruxelles cu directorul executiv de la Agenția de Siguranță Aviatică și cu alții mâine cu directorul Agenției Europene a Mediului. Cred că e foarte bine să, am, să avem discuții directe cu aceste agenții. Trebuie să vă spun și că am discutat la telefon cu unii dintre ei, deci ca ei să aibă posibilitatea să comenteze proiectul de raport. Așadar, vreau să mulțumesc agențiilor care au făcut acest lucru de bună credință. O să mă opresc aici în ce privește agențiile și apoi euh, euh, You want me to continue on well, maybe... Depinde de dumneavoastră. Cum doriți, dacă vreți să continuați uh, cu dosarul următor, puteți face, să luați totul împreună, poate că e mai ușor. So the next is the... Următorul, așadar, este descăcat de gestiune pentru anul financiar 2010 pentru întreprinderile comune, pentru că nu e ceva cu care să fim foarte familiarizați și acum dăm descăcat de gestiune pentru aceste întreprinderi comune. Am pregătit un tabel, îl găsiți în dosarele dumneavoastră cu cele șapte întreprinderi comune pe care le avem în Uniunea Europeană. Sunt șapte, au fost înființate de către Comisie pentru a face în special cercetare în diverse domenii. Șase dintre cele șapte se ocupă de cercetare și una se ocupă de dezvoltarea noului sistem de gestionare a traficului aerian în transporturi cu supervizarea DigiMove. Bugetul pentru cele șapte întreprinderi comune este destul de mare, e foarte mare. Totalul este resursele orientative considerat necesar de comisie pentru viața acestor întreprinderi comune. Majoritatea sunt pentru 10 ani, cu excepții care se găsesc în tabel. Totalul contribuției Uniunii considerat necesar este de aproximativ 11 miliarde de euro, iar pentru anul financiar 2010, contribuția generală a Uniunii la bugetul întreprinderilor comune a fost de peste 500 de milioane de euro pentru un singur an, așadar. Există parteneriate între instituții publice și private, deci primesc bani și din sectorul privat. De asemenea, în ce privește sursele de informare, am strâns informații din raportul Curții de Conturi, care în acest caz trebuie să vă spun că ne-a dat foarte multe informații, deci mi se pare într-adevăr complet și bun. Am strâns informații și de la evaluarea intermediară între activității din rapoartele anuale de activitate al acestor întreprinderi comune și din întâlnirile directe. Același lucru e valabil pentru întreprinderile comune. Decizia de descărcare de gestiune va fi hotărâtă pe baza amendamentelor și pe baza reacțiilor la proiectul de raport. La fiecare raport privind o întreprindere comună veți vedea o parte orizontală, ultima parte în fiecare raport care este comună pentru cele șapte întreprinderi comune și sper că în anul viitor va exista un raport orizontal pentru întreprinderile comune. Am subliniat în această parte orizontală lipsurile constatate în ce privește toate aceste întreprinderi comune, nivelul mare de reportări, nivelul mare de uh, balanță de cash, o implementare redusă a alocărilor din buget, puncte slabe în ce privește respectarea principiului competiției și valorii pentru banii, utilizarea rentabilității la achizițiile publice și uneori plata tardivă a contribuției din partea statelor membre. Și aici trebuie să discutăm conflictul de interese, în special uh, având în vedere că întreprinderile comune sunt parteneriate public-privat, Trebuie consecințe interesele publice și private se întâlnesc aici. Acesta e motivul pentru care trebuie să fim mai atenți cu conflictul de interese Cred așadar că e foarte important să avem un dialog bun și direct cu întreprinderile comune, chiar dacă e vorba de critici și cu agențiile și cu Curtea de Conturi. Mă bucur acum să ascult uh, instituțiile implicate, ce au de spus și colegii și în încheiere aș vrea să spun, pentru că mulți colegi au spus că rapoartele au un caracter mult prea critic, cred că critica ne face să progresăm. Există o procedură, toată lumea poate să depună amendamente și apoi votăm. Mulțumesc. Președintele, mulțumim uh, doamna Macovei. Um, și acum am plăcerea de a da cuvântul Curții de Conturi, de fapt reprezentantului Curții de Conturi. Domnia sa este pentru ultima oară în fața noastră în funcția de angajat al Curții de Conturi. Cu această ocazie dați-mi voie să-i mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut în relație cu noi până în momentul de față. Am avut întotdeauna relații foarte bune. E drept că adeseori există critici la adresa Curții de Conturi, dar de cele mai multe ori domnia sa ne oferă răspunsurile corecte. Aveți cuvântul. Uh, thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc întâi doamnei Macovei pentru cooperare în perioada de timp în care am lucrat împreună ca raportor pe de-o parte și ca membru răspunzător pentru agenții europene în ce mă privește pe mine. E onoare să fiu prezent aici pentru a prezenta 29 de rapoarte publice privind activitatea curții în ultimul an. Aceste rapoarte au caracter public, după cum am spus, sunt pe pagina de internet a curții și sunt publicate și în jurnalul oficial. Vă stau la dispoziție, domnule Stas, să discutăm și raportul de benchmarking care a fost trimis la Parlament cu două săptămâni în urmă. Și dacă membrii vor avea întrebări, vă stau la dispoziție ca să dau răspuns. Consider că dă informații suplimentare care vor fi utile Parlamentului. De-a lungul anilor, Parlamentul a apelat la noi să vă dăm informații suplimentare privind agențiile europene. Dacă ne uităm la raportul nostru privind agențiile și informațiile suplimentare pe care le-am furnizat, sunt încrezător că am publicat mai multe informații în acestea am primit agențiile decât am făcut-o în uh, anii trecuți. Eu m-am implicat în procedura de descărcare de gestiune doar de 2 ani, dar a existat o creștere semnificativă și asta cred că e un fapt. Pe lângă rapoartele pe care le-am furnizat, a existat un număr de contacte între Curtea de Auditori și Comitetul de Control Bugetar în legătură cu descărcarea de gestiune a agențiilor. Scrisorile președintelui Curții de Auditori pe care a scris-o ca răspuns la solicitarea de informare de pe 15 noiembrie, pe 24 decembrie și de asemenea pe 16 februarie anul curent – pentru a vorbi în general despre rezultatele agențiilor în acest an, domnule președinte, am observat o îmbunătățire a performanței agențiilor. Trebuie să menționez în special Colegiul de Poliție European, care de mulți ani a reprezentat copilul problemă printre aceste agenții. La prima zi în Parlament am auzit-o pe doamna Mehiu vorbind foarte critic despre Colegiul European de Poliție și eu pe vremea aceasta, cu un an în urmă, am vorbit în public foarte critic despre performanța din 2009 a acelei agenții, dar după cum am avut ocazia să criticăm, cred că în acest an e important să spunem că lucrurile s-au îmbunătățit semnificativ. Nu mai există rezerve din partea noastră în ce privește Colegiul European de Poliție la Curte. Privim această agenție ca una dintre agențiile cu risc redus, ceea ce nu era cazul cu un an în urmă, cu doi ani în urmă, cu trei ani în urmă și în mulți ani în care am criticat și am avut uh, rezerve privind conturile acelei agenții. Agenția Europeană a Medicamentului a primit rezerve în evaluarea anul trecut. În acesta n-am observat uh, probleme cu achizițiile recurente. Știm că acea agenție a făcut eforturi deosebite în ce privește procedurile de achiziții publice și aceasta e o îmbunătățire față de anul precedent. Pe ansamblu a existat o îmbunătățire în performanța agențiilor. În general, aceleași probleme au reapărut, domnule președinte, în fiecare an, aceleași probleme la achiziții, la recrutare și a venit momentul ca agențiile să remedieze aceste probleme. Și eu consider că au depus eforturi deosebite cu Parlamentul și criticile formulate de Parlament și criticile Curții pentru a remedia chestiunile care reprezintă sursa problemei acestor uh, probleme recurente și a comentariilor care s-au repetat de la un an altul. E bine să vedem că sunt tratate, domnule președinte, pentru că eu consider că asta dorește publicul să se facă, să se rezolve problemele să se remedieze problemele. Curtea are o treabă de făcut uh, foarte clară, aceea de a spune ce vede, fără teamă, fără a face vreo favoare. Asta și face în mod profesionist, în conformitate cu standardele de audit internaționale și responsabilitățile care ne revin conform tratatelor. Am realizat un raport care a fost intitulat uh, Cost Benchmarking deși doamna Macovei a spus că am dorit chestiunea să rămână cu caracter rezonabil de privat, cu toate acestea a fost acoperită pe larg în mass media. A existat un lucru la care am dorit să mă refer în uh, interesul corectitudinii, domnule președinte, și anume o impresie dată din raportul acesta de benchmarking că 11 din 22 de agenții care au fost examinate nu au putut în mod adecvat să uh, prezinte cum s-au utilizat conturile în 2010. Comentariul nostru e atribuit auditorilor. Consider că orice lectură corectă a raportului de benchmarking ar constata că acest lucru nu e adevărat și trebuie să profit de ocazie pentru a spune astăzi că contabilitatea agențiilor ține de fiabilitatea conturilor și acestea sunt rapoartele pe care le prezentăm astăzi și toate cele 22 de agenții care au fost anchetate, am uh, constatat că în 2010 au dat conturi fiabile și că, prin urmare, putem spune că acele conturi nu conțin erori materiale. Și mă deranjează când se spun lucruri incorrecte despre agenții. Și trebuie să spun astăzi că acești auditori, vorbind de la acest microfon, nu vor spune nimic uh, de genul celor care au fost uh, extrase din raportul de benchmarking. Vă stau la dispoziție pentru comentarii, iar ce spun astăzi consider că uh, trebuia să clarificăm această proastă informare eventual sau proastă interpretare în legătură cu agențiile. Domnule președinte, nu cred că pot să <clears throat> lasem mi scape ocazia de a face niște comentarii în legătură cu unele dintre lucrurile pe care le-a afirmat doamna Macovei în rapoartele domniei sale cu privire la agenție, în special în ce privește Curtea de Conturi. A existat uh, multă corespondență între Curte și Parlament în acest privință și trebuie să vă spun că noi la Curte ne-am bucurat foarte mult să primim o scrisoare din partea președintelui săptămâna trecută cu data de 22 februarie care spune că proiectul de raport prezentat nu reprezintă neapărat uh, opinia COCOBU așa cum e în prezent și ne-am bucurat să vedem că președintele a spus că Curtea întotdeauna și-a îndeplinit obligațiile conform tratatului, lucrează independent și în conformitate cu standardele profesionale adecvate și așteaptă în continuare consolidarea cooperării indispensabile dintre Curte și această comisie. Aș vrea să întăresc această părere. Sunt la curte de 2 ani. Am avut o cooperare excelentă uh, în tot ceea ce am făcut. Am lucrat împreună și ori de câte ori am făcut acest lucru, locuitorii Europei au a fost în avantajul lor. Vă stau la dispoziție pentru comentarii sau întrebări și vă mulțumesc, domnule președinte și colegilor, pentru cooperare. Președintele, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru această prezentare francă, deschisă. Există trei persoane cred că sunt doamna Mateo, doamna Herzog și domnul Gerbrandi, în care a trebuit să iasă pentru că se făcea o înregistrare de televiziune, dar va reveni. Doamna Mateo e prima. Nu, doamna Herzog, care e raportor din umbră. Cine intervine primul? ppo ul a avut deja cuvântul, deci o să trecem la uh, socialiști și democrați. Domnul Herzog, e bine, domnule președinte, dar cred că era în ordinea cererii de a interveni, deci nu era rândul meu cât timp oricum nu e o problemă și aș fi foarte interesată să um, aud opinia doamnei Mathieu. Mi-aduc aminte când cu trei ani în urmă eu am fost raportor privind agențiile, mi-aduc aminte E adevărat că avem acum mult mai multe agenții, dar văd de asemenea și diferența în ce privește în trei ani cât mm, plus valoare a apărut la activitatea agenților. Aș începe prin a o felicita pe doamna raportor Cred că un raportor care a făcut cel puțin o dată agențiile știe că e o muncă extraordinară pentru că e un număr mare de dosare într-un teritoriu extrem de descentralizat în Uniunea Europeană, deci e un fel de dosar special în comparație cu oricare altul, deci e multă muncă și e nevoie de mult sacrificiu din partea raportului pentru a pregăti o recomandare. Și sunt convinsă că doamna Macovea depus multe eforturi la acest dosar, ar putea spune că probabil că trebuie să dăm mai mult timp uh, în anii următori pentru raportorii din umbră ca să-și pregătească avizele, pentru că e un volum uriaș de muncă, de parcurs și raportorii din umbră, dacă doresc să introducă aceleași uh, avize de calitate, trebuie să <clears throat> rezervăm timpul necesar. Va trebui să găsim o modalitate în această direcție. Deci agențiile cresc ca număr și sunt foarte vizibile pentru cetățenii europeni, în continuare nu au decât 0,47% din bugetul Uniunii Europene. E una dintre cele mai mici instituții pe ansamblu, cu un mare impact uh, asupra cetățenilor și politicilor pe care le aplică. Și vreau să menționez în special aici întreprinderile comune, pentru că aceste întreprinderi comune în domeniul cercetării sunt membri a Comisiei de Industrie, deci pot să spun din tot sufletul, au atins țintele, au uh, îmbunătățit uh, rezultatele, performanțele în ce privește politicile Uniunii Europene cu privire la domeniul lor specific. Nu e un lucru pe care trebuie să-l discutăm astăzi, dar cu siguranță există în Comisia de Industrie aceste instituții ating țintele și trebuie să continue. Asta am discutat în comisia noastră pentru a avea puțin din imaginea de context care cred că e importantă. Dar în prezent reprezintă doar mai puțin de jumătate de procent din uh, bugetul Uniunii Europene, deci trebuie să vedem uh, care imaginea lor, deși par să fie mai mari pentru că e nevoie de o muncă ce trebuie realizată. După cum spuneam, în comparație cu trei ani în urmă când eu eram raportor, am uh, avut aceeași impresie cu ce a spus domnul Oșei recent, că există o îmbunătățire generală în rezultatele obținute de agenție. Iată de ce cred că trebuie să salutăm direcția adoptată. Cred că e multă muncă, e multă dezvoltare de sine din partea agențiilor în de la momentul în care au fost create și cred că majoritatea agențiilor s-a atins un nivel care trebuie menținut, dar de asemenea exportat, adică agențiile care au creat cele mai bune rezultate, cred că trebuie să exporteze aceste cunoștințe, acest know-how celorlalte agenții, mai ales cele care au fost create mult mai târziu. Așa ca bolile copilăriei să nu se repete de fiecare dată când se creează o nouă agenție. Iată de ce mă întreb în scrisoarea mea de pe 18 noiembrie um, Curtea de Conturi să se bazeze nu doar pe punctele slabe, ci și pe rezultatele pozitive ale agențiilor, care trebuie să fie uh, distribuite deci, și văzute în mod echilibrat, nu doar slăbiciunile, pentru că doar așa putem să le ajutăm. Deci vreau să-i spun președintului Calera în scrisoarea din 21 decembrie, cred că a fost o plus valoare importantă pentru noi aici la această comisie. Aș vrea de asemenea să repet ceva ce a spus domnul Oșei despre CEPOL. A fost regretabil ce s-a întâmplat acolo mulți ani în șir și cred din cauza angajamentului Comitetului de Control Bugetar și a implicării raportoarei doamna Mathieu anul trecut, și a domnului Fielner cu un an în urmă și desigur mulțumită muncii și de asta mă mândresc foarte mult. Noul director ungor al CEPOL, acum vedem că există o îmbunătățire și cred că acea îmbunătățire e un lucru care trebuie salutat și o dovadă a faptului că este sar să avem o atitudine critică, dar pozitivă în același timp și ceea ce se întâmplă la CEPOL e un semn foarte bun aș vrea să spun ceva despre CEPOL și Europol. Într-unul dintre rapoarte, doamna Macovei um, uh, se referă la posibilă fuzionare, nu menționează la Europol, deci ar trebui eventual să ne gândim uh, care e direcția. După părerea mea, probabil că trebuie să lăsăm la comitetele de resort să decidă cum vor să trateze conținutul activității pe care trebuie să realizeze în cele două locuri. Acestea fiind spuse, și anume că există multe elemente favorabile, că s-a muncit mult în ultimul an, lucruri care sunt scrise în rapoartele doamnei Macovei, a introdus și anumite observații critice și aș vrea să mă refer la aceste observații critice în sensul că vom încerca să găsim un compromis, cum e cel mai bine să prezentăm publicului în raportul de descărcare de gestiune când ajungem la textul final îmbunătățit prin amendamente și am speranța că va fi deschisă la opiniile raportorilor din umbră și conlucrează strâns cu noi ca să ajungem la un text final care să dea ocazia de a avea un acord. Aș începe în legătură cu observațiile critice privind Curtea de Conturi pe care le-a făcut Sper și aș vrea să o rog ca schimbul de scrisori, scrisorile schimbate între cele două instituții, dacă este satisfăcător sau care e calea pentru viitor. Dar aș vrea să menționez de asemenea că dacă avem opinia în raportul privind agențiile cu privire alte instituții, că ar trebui să ne gândim dacă n-ar fi oare mai bine să plasăm acele observații în raportul de descărcare de gestiune pentru instituția în cauză, pentru că o facem în același timp avem ca Comisie de Control Bugetar descărcare de gestiune pentru alte instituții și la celelalte instituții, printre ele una este Curtea de Conturi. Deci dacă avem într-adevăr o sugestie serioasă este importantă acum să-și îmbunătățească activitatea, ne-am putea gândi dacă locul cel mai bun este să-l includem în uh, pagina X, sau să punem acele observații în uh, raportul privind cealaltă instituție cu raportorul. Trebuie să discutăm, cred că vom discuta ulterior. Îmi pare rău că celelalte instituții, raportorii de resort nu sunt prezenți, dar e un lucru la care să ne gândim. Mai mult, presupun că putem uh, avea o abordare generală atunci când vorbim despre lucruri foarte pozitive, dar trebuie să fim foarte concreți, să dăm elemente faptice atunci când spunem lucruri negative. La lucrurile negative nu e bine să fie inclusă la observații generale. Oricine are copil și îmi pare rău că trebuie să spun, eu întotdeauna sunt foarte generală când copiii mei fac ceva bine, ceva de bine și încerc să le spun ceva concret atunci când cineva face ceva rău. Și ca abordare generală, probabil că ar fi o abordare bună să cerem că atunci când uh, facem observație critică să încercăm să evităm orice generalizare pe viitor și aș vrea să introduc în mod clar niște amendamente în această direcție pentru a îmbunătăți raportul. Sunt întru totul de acord cu doamna raportor cu abordarea generală că economisirile, mai ales în criza din Uniunea Europeană, reprezintă un element crucial. Ca socialist nu pot să reprezint nimic mai mult decât să mă pronunț în favoarea economisirilor, dar trebuie să ne gândim la faptul că economisirile pe viitor sunt focalizate sau există alte rapoarte, doamna Cresle, privind regulamentul legat de personal cu același scop pe viitor și cred că trebuie să fim foarte atenți cât de mult intrăm în amănunte în rapoartele privind agențiile cu astfel de observații. De asemenea, cred că în ce privește reportările, acestea trebuie să fie examinate, trebuie să fie optimizate, dar din nou au existat diverse motive la diverse agenții de ce s-au întâmplat reportările și trebuie să existe o abordare individuală pentru a găsi o soluție pentru problema acestor reportări. Oricine e trezorier, cum sunt eu trezorier la grupul socialist, eu sufăr în fiecare an cu această reportare pentru delegația națională, pentru grup. E un lucru pe care de obicei trezorierii nu le place să facă, dar e motivul pentru care știu că pot exista motive diferite într-un an sau altul de ce se întâmplă. Iată de ce din nou sugerez ca elementul de generalități să nu ne va ajuta să atingem ținta pe care vrem să o atingem. După cum a menționat doamna Macovei, conflictul de interese, aș vrea să ajung și eu la acest punct. Cred că e o problemă pentru întreprinderile comune și pentru cele foarte specializate dintre agenții. Cu cât e o agenție mai specializată, cu atât mai mult te lovești de această problemă. Agențiile specializate nu sunt ca Parlamentul European în care oricine care dorește poate fi ales membru în Parlamentul European și avem calități și trăsături și capacități foarte diferite de muncă. E normal pentru o instituție cum e Parlamentul European. Dar când vorbim despre o instituție foarte specializată, cum e Agenția pentru Produse Chimice sau Agenția de Mediu, care probabil că e mai generală, sau agenția medicamentului, sau agenția de aviație, o să fie o problemă, pentru că pe de o parte vrei să ai oamenii de cea mai bună calificare și pe de altă parte există un număr limitat dintre cei din care poți să selectezi. Iată de ce cred că e de neevitat să vină unii din anumite sectoare care lucrează pentru această agenție. Probabil că nu e doar ideea de a alege persoana cum trebuie el sau ea să lucreze, ci să existe un cadru în care lucrează într-o echipă și echipa trebuie să dea suficiente soluții împotriva conflictului de interese. Deci nu doar individul, ci organizația în sine se includă aceste elemente de siguranță împotriva conflictului de interese. Cred că e calea bună de urmat. Și probabil că acesta e un subiect în legătură cu care o să introduc ceva în legătură cu agențiile. În fine, doamna raportor n-a menționat. Aș dori să spun ceva despre raportul în legătură cu aspectul fuziunii, pentru că fuziunea pare să fie o idee foarte bună în mai multe cazuri, din punct de vedere financiar. Dar când te uiți la motivul și condițiile pentru care a fost creată o agenție anume, e foarte dificil să atingi acele rezultate. Iată de ce. Ce aș vrea să sugerez aici este să avem o evaluare de impact și, mai important, în loc să hotărâm noi, să examinăm, să discutăm cu instituția, instituțiile, adică Comisia și Comisia de Resort din Parlament, cu agenția sau întreprinderea comună. Deci ce am putea spune în raportul privind întreprinderile comune este ca noi să solicităm raportorilor pentru orizontul 2020 de la Comisia ITRE să examineze cu atenție cum realizează acest orizont, cum optimizează sarcina diverselor instituții și între ele și a întreprinderilor comune dar aș fi mai precaută să elimin ceva cu un impact final negativ în ce privește rezultatul. Acestea sunt scurtele mele observații și sper că vom găsi o cale pe care să mergem în viitor și sper că doamna Macovei va fi foarte deschisă pentru cooperare în ce ne privește pe noi și aș vrea să repet că probabil raportorii din umbră trebuie să primească puțin mai mult timp și să se bucure de un pic mai multă cooperare în fazele prealabile. Vorbim de dosare foarte tehnice, cu un vocabular de specialitate foarte tehnic și cred că în acest raport, dacă îl citești cu atenție, am avut destul de multe situații în care vocabularul nu a corespuns cu vocabularul autorității bugetare din diverse motive. Deci pentru noi a fost un mare efort să găsim semnificația reală sau formularea bună în procedura de la autoritatea bugetară sau în textul juridic în comparație cu ce era în raport. Asta era tot ce doream să spun. Vă mulțumim, doamnă Herzog. Cred că un lucru este clar. Există un termen limită pentru toate aceste uh, rapoarte. 7 martie, 27 martie, vedeți, termenele sunt strânse. Doamna Macovei vorbise, cred că, și despre întreprinderile comune. Nu am dat ocazia curții de, de conturi să se refere la, acest, la această temă. Domnul Falco, cred că este aici pentru a se referi la întreprinderile comune. Uh, eu sunt cel, uh, sunt persoana responsi, responsabilă pentru întreprinderile comune. Știți că aceste întreprinderi comune sunt uh, entități foarte interesante. Doamna Macovei spunea că trebuie să ținem cont de caracteristicile speciale și specifice ale acestor întreprinderi comune. Nu avem uh, Uh, nicio nouă întreprindere comună din 2008 încoace, însă cu toate acestea, funcționarea întreprinderilor comune a devenit din ce în ce mai complicată pe măsură ce partenerii privați au fost atrași în schemă. În orice caz, uh, întreprinderile comune funcționează bine, în ciuda tuturor uh, neclarităților care erau menționate în rapoartele din anii precedenți cu privire la activitatea lor. Dați-mi voie să pun în discuție două aspecte foarte importante din punctul meu de vedere. În primul și în primul rând, între întreprinderile comune sunt de acord cu majoritatea dintre comentariile făcute de Curtea de Conturi. De asemenea, întreprinderile comune au susținut că aceste comentarii ale curte, Curții de Conturi sunt deja în curs de a fi rezolvate în anul 2011. În al doilea rând, raportul uh, Curții de Conturi a stat la baza rapoartelor doamnei Macovei. Este vorba aici despre o relație de cooperare și încredere ca care este în favoarea nu doar a celor două instituții europene, ci și în uh, interesul întreprinderilor comune. Deci, prin urmare, nu pot decât uh, să fiu încântat uh, de cele spuse de doamna Macovei cu privire la rapoartele Curții de Conturi privind uh, întreprinderile comune. Doamna Macovei spunea că aceste rapoarte ale Curții de Conturi sunt mult mai uh, bune decât în trecut și au reprezentat o bază de plecare pentru formularea rapoartelor Parlamentului European. Conform uh, uh, legii lor în vigoare, Curtea de conturi trebuie să prezinte sau să evalueze două aspecte în ceea ce privește funcționarea întrebărilor întreprinderilor comune. În primul rând avem valoarea comună, valoarea adăugată, îmi cer scuze, adusă de aceste întreprinderi comune și mai apoi importanța pentru uh, a, atingerea obiectivelor uh, europene a, a acestor întreprinderi comune. În acest context, bineînțeles că trebuie să ne uh, aplecăm asupra eficienței activității întreprinderilor comune. Bineînțeles că am avut o probleme, uh, o, la început o problemă de, în ceea ce privește organizarea, nu știam în ce măsură sau câte rapoarte ar trebui să, să creem. Uh, Însă, până la urmă, cred că ne-am uh, descurcat foarte bine. Eu sunt responsabil pentru șase dintre întreprinderile comune, iar domnul uh, uh, fac așa și este practic responsabil pentru CEZ. Urmează doamna Mathieu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit în primul și în primul rând pe doamna Macovei pentru tot ceea ce a făcut. Să fie raportor cu privire la agenții și Dividendele comune e un lucru pe care nu-l uiți niciodată în viața de parlamentar. E o mică aventură, e ceva cu totul deosebit și e emoționat uneori când acest lucru ajunge la sfârșit. Vreau să vă spun că aceste agenții și întreprinderi comune sunt instituții foarte utile pe plan european. Și de partea de mine ideea dar li se diminua bugetul sau importanța, pentru că eu consider că nu doar că reflectă instituțiile europene, sunt foarte utile pentru noi și pentru toate instituțiile, dar sunt foarte utile și pentru cetățenii europeni. Și consider că dacă doamna Macovei dorește să cere anumite criterii pentru a continua să se înființeze noi, instituții în Uniunea Europeană, ar fi un lucru bun, dar în orice caz eu nu doresc să se reducă numărul sau să fuzioneze, pentru că trebuie să rămână în forma în care sunt și ar fi un lucru bun pentru cetățeni și instituțiile noastre. Aș vrea să spun de asemenea că raportul aduce numeroase lucruri foarte pozitive, dar de asemenea un anumit număr de rapoarte cu privire la agenții, în special CEPOL, cu privire la care vreau să depun diverse amendamente și în ce privește Agenția de Mediu, Agenția Medicamentelor și Agenția pentru Securitate Alimentară, unde o să depun câteva amendamente, dar vom uh, evalua aceste lucruri împreună și vreau să spun de asemenea că directorii de agenții au o activitate extrem de utilă la agenții și că uneori consiliile de administrație nu îi lasă pe directorii de agenție se ocupe rolul pe care a dorit să-l joace pe întreaga durată anului. Aș vrea să vorbesc și despre conflictele de interese. N-am înțeles foarte bine, poate că puteți să-mi răspundeți dumneavoastră, domnule Macovei, legătura pe care o faceți între conflictul de interese la diverse agenții unde dori, eh, discutați, Agenția de Mediu, Agenția Medicamentelor și Agenția pentru Securitate Alimentară e un aspect pe care v-aș ruga să-l clarificați și apoi, de fapt asta doream să spun acum, dar aș dori un răspuns acum în ce privește acest subiect legat de conflictul de interese. Mulțumesc, domnul Gerbrandi. Domnul Gerbrandi s-a întors de la interviul său. Vă mulțumesc, domnule președinte, vreau să vă mulțumesc pentru înțelegerea de care ați dat dovadă. În ceea ce privește efortul doamnei Macovei, nu putem decât să-i mulțumim pentru uh, toate cele făcute. Cred că efortul ei a fost unul deosebit de susținut în uh, ceea ce privește aceste rapoarte privind uh, agențiile, dar cu toate acestea am în continuare anumite semne de întrebare. Cred că comisia noastră trebuie să fie independentă și foarte precaută în tot ceea ce face. Trebuie permanent să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și să respectăm reputația pe care deja am, o avem în sânul uh, Parlamentului European. Nu suntem cea mai populară comisie a Parlamentului European, mai mult ca sigur, însă uh, nu popularitatea este scopul în sine. Uh, cu toate acestea trebuie să ne asigurăm că de fiecare dată când facem o critică, această critică să, uh, să fie bine fundamentată și bine argumentată. Pentru că aceasta este reputația noastră. Noi depindem foarte mult de instituții precum Curtea de Conturi și uh, de organizațiile care uh, desfășoară audite uh, independente. Ei bine, cât or fi ele de independente sau nu, asta e cu totul și cu totul altceva. Dar cu toate acestea, nu aș merge chiar atât de departe ca doamna Macovei. Doamna Macovei pune sub semnul întrebării independența Curții de Conturi. Cred că se merge puțin prea departe. Uh, toată activitatea curții uh, de conturi este în interesul nostru al tuturor și uh, cred că până în momentul de față Parlamentul European nu a avut niciun motiv pentru a se îndoi de independența curții de conturi. Am citit scrisoarea domnului uh, Caldera, o scrisoare de reacție la scrisoarea doamnei Macovei, uh, Uh, și uh, văd acolo că multe dintre punctele puse în discuție de doamna Macovei sunt desfințate de către domnul Caldera. Aș vrea să aflu acum care este reacția doamnei Macovei cu privire la această scrisoare primită din partea șefului uh, Curții de Conturi. Aș vrea să, întreb dacă, să o întreb pe doamna Macovei dacă își rea, retrage comentariile sau nu. Cam atât despre Curtea de Conturi din partea mea. Dați-mi acum voie să mă refer la Agenția Europeană pentru Mediu. Doamna Macovei uh, a tras mult la răspundere această agenție. Ei bine, până acum am avut întotdeauna relații foarte, foarte bune cu această agenție de la Copenhaga și am fost întotdeauna convins că activitatea sa este una de înaltă calitate. Am fost uh, eh, impresionat de asemenea de modul în care este organizată și gestionată această agenție. Mai mult decât atât, știu că multe dintre celelalte agenții europene consideră această agenție pentru mediu ca fiind un uh, exemplu de bune practici. Poate că doamna Macovei ne-ar putea uh, spune din ce motiv critică atât de strict uh, agenția pentru mediu. Această agenție creează o serie de rapoarte, e drept. Iar doamna Macovei uh, trage concluzia din acest fapt că multe dintre rapoartele acestea formulate de către Agenția de, pentru Mediu nu sunt de cea mai bună calitate. Eu cred că rezultatele uh, nu sprijină nici pe departe com, uh, comentariile doamnei Macovei. Am în fața ochilor scrisoarea de răspuns a Uh, agenției pentru Mediu și de asemenea am în fața mea și uh, comentariile făcute de Curtea de Conturi cu privire la, acest, uh, la activitatea acestei agenții. La punctul 22, doamna Macovei acuză modul în care sunt invitați experți străini, oameni de știință uh, Uh, străini și uh, critică modul în care sunt achitați aceștia sau remunerați aceștia. Domnul Macovei, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că trei astfel de oameni de știință au fost invitați în anul 2010 să lucreze împreună cu agenția, însă cu toate acestea nu au fost remunerați în niciun fel. Deci vedeți ce doritori sunt oamenii de, de știință din uh, întreaga Europa să lucreze cu această agenție. Aceasta, aceasta este o, dovadă a calității activității Agenției pentru Mediu. Deci nu, nimic din ceea ce știu eu despre această agenție nu susține practic criticile aduse de doamna Macovei la adresa sa. E păcat că nu ne, nu ne axăm în primul și în primul rând asupra criticilor justificate care pot fi aduse agențiilor. Spre exemplu, raportările enorme. Poate că bugetul pe care l-am stabilit pentru aceste agenții este mult prea ridicat. Acestea sunt aspecte asupra cărora trebuie să ne aplicăm, aplecăm atenția. În ceea ce privește numărul de agenții, sunt de acord cu doamna Macovei. În ultimii doi ani am scris o serie de rapoarte critice cu privire la CEPOL, noi, comisia noastră, și cred că ar fi bine ca CEPOL să fuzioneze într-un final cu Euro, uh, Europol. Uh, nu văd uh, de ce nu s-ar întâmpla fuziunea ace- aceasta. Însă, cam atât, domnule președinte. Domnul Gaier. Ich fass mich ganz kurz. Ich... Pe scurt, domnule președinte, mulțumesc. Sunt de acord cu ceea ce a spus Edith Herzog și ce, cu ceea ce a spus domnul Gerbrandi cu privire la acest raport controversat. Pe mine m-ar interesa ca agențiile care au fost criticate în acest raport să primească oportunitatea de a putea reacționa la aceste reproșuri. Nu mai avem mult timp înainte de pauza de prânz. De aceea, cred că în rândul coordonatorilor ar trebui să ne gândim dacă nu dorim să reluăm acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc, Jens. Există reprezentanți din partea agențiilor. Jeff Mars va fi primul. Din partea este coordonat din partea ECH, dar și reprezintă mai multă reprezentanții, iar apoi, agenții, iar apoi dau cuvântul reprezentantei Agenției pentru Mediu. Am să vă rog să fiți cât se poate de succinți, îmi cer scuze că trebuie să vă cer asta, dar am început cu întârziere și din păcate nu mai avem timp. Jeff Mars. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, doamnă raportor, stimați deputați, aș vrea să vă mulțumesc pentru oportunitatea acordată ca în calitate de coordonator a rețelei între agen... interagenții să uh, răspund la raportul referitor la descărcare de gestiune pentru agenții. Suntem uh, la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări specifice. Știu că uh, și dumneavoastră veți fi și, și agențiile vor fi uh, la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la comentarii. Aș dori să vă spun în numele colegilor care nu sunt prezenți astăzi aici că urmăresc, urmăresc această reuniune prin web streaming. Vă mulțumesc, vă mulțumim pentru um, atenția acordată agenție, activităților agenției și concentrarea asupra aspectelor ele, esențiale pentru acestea. Dați-mi voie să vă amintesc că agențiile au fost create în mod individual prin acte legislative ale Parlamentului European și ale Consiliului. Agențiile răs, sunt uh, răspunzătoare în fața instituțiilor europene. Ele furnizează servicii clare uh, cetățenilor, uh, instituțiilor, și uh, economiei. În acest sens, agențiile au fiecare mandatul său. Agențiile, de asemenea, sunt uh, supravegheate la un nivel și la un standard foarte ridicat. Uh, sunt, con- uh, sunt supuse controlului politic și există uh, audituri interne și externe în aceste agenții. În acest context, agențiile sunt de părere că uh, tonul general al proiectului de raport ar putea fi interpretat ca prea critic, critic în mod excesiv și că um, mai degrabă se pun um, um, se pune accentul pe riscuri decât pe rezultate concrete de la Curtea de Conturi, de exemplu. După cum uh, reprezentantul Curții de Conturi, conturi a Uh, menționat, agențiile reacționează la comentariile făcute în audituri, lucrează din greu și putem să vă asigurăm că în momentul în care sunt detectate slăbiciuni în domeniul financiar sau al managementului, uh, vă asigur că fiecare agenție va face eforturi extraordinare pentru a se îmbunătăți. Percepția care ar putea uh, să fie transmisă este că um, dificultățile uh, sunt legate de fraudă și de corupție și considerăm nedrepte aceste, acea, această percepție. Agențiile au finan uh, autonomie financiară și legală și juridică. De aceea este regretabil faptul că tonul general al raportului uh, pare să spună că agențiile lucrează într-un mod netransparent și neeficient. Agențiile lucrează în cooperare cu Parlamentul European pe durata întregului an um, și um, la finalul acestui proces sperăm ca să reiasă o imagine clară a modului în care banii, sunt banii publici sunt folosiți de către agenții. Um, astăzi este ultima zi a rolului de coordonare a uh, Agenției pentru Substanțe Chimice Uh, iar Centrul pentru Prevenirea și Controlul uh, Bolilor va deveni un uh, punct cheie și un partener de contact. Mă rezum la aceste comentarii, sunt, conve- sunt conștient de timp, vă mulțumesc și așteptă și comentariile doamnei Gleit de la Agenția de Mediu. Președintele, Doamnă Cleit. domnul Gebrandi este un apărător al cauzei dumneavoastră. Vă dau cuvântul. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a răspunde la proiectul de raport. Recunosc uh, importanța uh, muncii acestei comisii, deci comentariile mele sunt lipsite de uh, Uh, de prejudecăți și aștept cu nerăbdare discuția cu doamna raportor mâine. Aș vrea să răspund la un document circulat tuturor membrilor în care am răspuns la uh, acuzațiile de neregularități în agenții. Ele sunt lipsite de, uh, de uh, bază și vreau să spun asta cât se poate de uh, clar, pentru că este afectată reputația agenției, însă acuzațiile sunt lipsite de fond de fond și există un pericol ca acesta să creeze o imagine negativă și instituțiilor europene. Sperăm că se va, um, se va uh, clarifica situația prin amendamente. Există însă un subiect și mai grav, și anume un punct uh, esențial care uh, numește agenția cu privire la activitatea sa. Și cred că asta are de-a face cu alte motivații cu privire la acest raport. Uh, Um, se menționează că am um, elaborat multe rapoarte, dar și acest lucru poate fi interpretat ca și când am fi făcut activități uh, lipsite de sens și că fondurile europene ar fi um, fost prost utilizate. Este o lipsă de înțelegere a activității noastre. Iar uh, statele membre ale acestei agenți, agenții, um, Parlamentul, Consiliul chiar sunt, au o poziție uh, opusă. Chiar Consiliul este de părere că uh, agenția noastră folosește bani, fondurile în sensul uh, intenționat. În ultimii ani uh, și instituțiile și uh, întreprinderile au salutat uh, poziția agenției considerând că este singura în capacitate să, în, capabilă să informeze publicul cu privire la situația mediului. Implementarea uh, legislației este de asemenea atacată și este drept în domeniul acest lucru se întâmplă mai ales în domeniul schimbării climaticilor, deșeurilor, aspecte esențiale pentru noi. Ar fi important ca uh, această comisie să înțeleagă mai bine declarațiile în acest sens. Și spun asta pentru că Uniunea Europeană beneficiază de pe urma încrederii pe care um, publicul o are în această agenție, iar distrugerea acestei încrederi pe baza unui raport uh, cu, care conține slăbiciune ar fi păcat. Uh, de exemplu, inform, uh, in, rapoartele de inventar pentru uh, gaze cu efect de seră sunt esențiale pentru uh, piața de carbon din întreaga lume, iar acest lucru este în legătură și cu strategia Europa 2020. Dacă raportul rămâne nemodificat, uh, reputația agenției va fi uh, va fi afectată puternic, se va pierde credibilitatea Europei, mai ales atunci când dorește să se uh, transforme într-un lider în uh, tranziția înspre o economie ecologică. Aștept cu nerăbdare amendamentele din partea deputaților care vor recrea echilibrul acestui raport pe baza faptelor, a probelor și uh, a, a rapoartelor uh, uh publicate. Vă mulțumesc! Um, er Vă mulțumim, doamnă Glade! Sunt conștient că sunt reprezentante ai altor uh, agenții în sală și că, ar, și că doresc să intervină. Însă, din păcate, nu mai avem timp. Deja am ascultat o serie de reacții și am primit o serie de reacții înscris din partea agențiilor. Eu sugerez să uh, le punem la un loc și să le discutăm în reuniunea coordonatorilor împreună cu raportorii și cu coordonatorii, uh, astfel încât să le acordăm atenția cuvenită. Dacă acordăm acum câteva minute în plus, nu vom schimba mare lucru. Cred că discuția va, discuția va trebui să continue în reuniunea coordonatorilor. Doamna Macovei, ne conduce în acest proces este asistată de către raportorii din umbră. Îi voi da acum cuvântul doamnei Macovei, are dreptul să răspundă la ceea ce s-a spus, i s-au adresat și o serie de întrebări. Aș dori să rog interpreții să mai rămână încă 5 minute, astfel încât uh, doamna Macovei să aibă timp să răspundă. Um, da, mulțumesc foarte pe scurt în legătură cu anumite aspecte. Cooperarea cu raportorii din umbră Mă bucur să spun că am progresat față de anul trecut când n-am avut nicio întâlnire cu raportorii din umbră. Deci, după cum știți, am avut deja o întâlnire, iar colegii mei au avut acces la documentele confidențiale. Deci vom continua în ce mă privește să ne întâlnim și să lucrăm împreună. Desigur că aștept cu nerăbdare să primesc amendamentele lor. Aș vrea să fac un comentariu în legătură cu conflictele de interese, în legătură cu acele agenții care lucrează cu industriile. Având în vedere ce a spus doamna Herzog, și anume faptul că au nevoie de experți și că nu găsesc experți decât în domenii foarte restrânse din industrie. Dar aici aș vrea să spun că acesta e motivul pentru care e pericolul unor conflicte de interese și trebuie să acordăm mai multă atenție. Și un lucru de făcut este dacă uh, vine cineva de la compania A la agenția care, să zicem, certifică medicamentele, nu persoana respectivă a trebui să certifice medicamentele de la compania A, ci eventual de la altă companie, de exemplu. Un lucru care se poate face. Am luat agenția medicamentelor doar ca exemplu. Am avut o astfel de situație cu siguranța în aviație. Deci se poate soluționa chiar și în aceste domenii. Apoi, în ce privește Agenția Europeană pentru Mediu, o să mă întâlnesc cu directorul mâine. Am încercat să mă deplasez acolo, dar nu am putut să stabilim o dată convenabilă pentru ambele părți, dar aș vrea să fac un comentariu uh, care e valabil pentru toți. Acestea sunt opiniile mele și, din nou, toți colegii mei au libertatea să înainteze amendamente și agențiile pot să critique acest lucru. Dar spun din nou că dacă vorbim despre Agenția pentru Mediu, din păcate, prin lege, nu verifică datele transmise de statele membre, nu are puteri de reglementare deci, în esență, realizează rapoarte. Și da, având în vedere câte alte organisme din lume realizează rapoarte cu privire la mediu, poate că ar trebui să uh, privim agenția din acest punct de vedere, sau numărul de agenții, sau eficiența lor. Cred că ultima care a fost înființată este Agenția pentru Egalitatea de Gen, din nou, nu vreau să mă leg neapărat de această agenție, dar avem Agenția pentru Drepturi Fundamentale, care exista deja. Agenția pentru Drepturi Fundamentale nu se poate ocupa și de egalitatea de gen. De ce nevoie de altă agenție și alți bani cheltuiți? Deci cred că există domenii în care trebuie să examinăm, să vedem modul în care sunt cheltuiți banii. Și un scurt comentariu reputația agenției, asta a spus agenția de mediu, dar cred că comentariul meu s-ar adresa tuturor, reputația agenției nu e identică cu reputația Uniunii. Cred că reputația Uniunii se bazează și pe o gestionare sănătoasă, pe economisirea de bani și din nou suntem într-o situație în care le cerem oamenilor, popoarelor din statele membre să reducă cheltuielile. Ar trebui deci să fim și noi atenți să nu continuăm să creștem cheltuierile și le cerem cetățenilor să facă economisiri sau să ia măsuri de austeritate. Haideți să privim lucrurile și din acest punct de vedere. Poate că a existat o perioadă în care aveam foarte mulți bani și am zis, haideți să înființăm agențiile, dar haideți să ne gândim că dacă într-adevăr avem nevoie de toate și la aceleași dimensiuni și cu același buget. Eh, Președintele, mulțumesc foarte mult. Ajungem așadar la sfârșitul ședinței de dimineață. Mulțumim interpreților pentru minutele suplimentare. Un eh, amănunt suplimentar că ne întâlnim la ora 3 după amiază. Nu va fi în această sală, deci vă rugăm să vă luați documentele. Vom fi în sala 4B001 clădirea PHS 4B001. La revedere!